Good morning, colleagues. Um, we we could begin this morning with uh, point six. Dragi colegi, vă propun să începem lucrările noastre. Team, Those people who are coming on the final day, uh, thanks for your time. Chiar dacă nu este prea multă lume, aș dori să mulțumesc colegilor uh, care sunt prezenți în sală Începem uh, cu prezentarea făcută de către DJ Home. Uh, e un subiect foarte important. În 28 aprilie 2015, Comisia a adoptat uh, agenda europeană cu privire la securitate, care prevede acțiunile care trebuie să fie luate de către Comisie pentru a asigura o reacție la atentatele teroriste. Uh, pentru perioada 2015-2020. În această agendă, Comisia intenționează să prezinte în mod sistematic Parlamentului și Consiliului informații actualizate cu privire la punerea în aplicare a acestei agende. Astăzi, Comisia ne va face o primă prezentare cu privire la uh, punerea în aplicare, la desfășurarea acestei uh, agende. Aș dori să dau cuvântul domnului, doamnei Mici de la Comisie pentru prima prezentare, după care uh, vom avea o dezbatere cu întrebări și cu observații din partea eurodeputaților, a colegilor. Doamnă Amici, vă rog, aveți cuvântul. Thank you very much. Mulțumesc uh, foarte mult, uh, domnule președinte. Bună ziua! După cum uh, spuneați în introducere, în agenda europeană cu privire la securitate, adoptată în aprilie în acest an, Comisia a hotărât să informeze Consiliul și Parlamentul European de două ori pe an cu privire la uh, stadiul uh, implementării acestei agende. Prima actualizare are loc în uh, contextul evenimentelor tragice din 13 noiembrie, care au declanșat o accelerare în finalizarea acțiunilor noastre planificate. Înainte de a trece, domnule președinte, la rezultatele concrete din uh, ultimile luni, aș dori să spun câteva cuvinte acum în legătură cu natura partajată a acestei uh, agende europene cu privire la securitate, care uh, evidențiază interconectarea între activitatea Parlamentului European, Consiliu și Comisie pentru a obține rezultatele concrete prevăzute prin această agendă. Această uh, uh, acțiune partajată e un aspect pe care Parlamentul European l-a evidențiat în rezoluția din iulie anul curent. De asemenea, există uh, un punct de vedere comun între instituții cu privire la conținut și deci cu privire la zonele de prioritate uh, pentru acțiune care ar trebui să ne uh, preocupe în următorii 5 ani. Și aș dori să vă spun că această uh, acțiune comună în sine reprezintă o primă realizare, o primă făptuire a acestei agende. În acest context, după tratatul de la Lisabona, cooperarea și dialogul constructiv între instituțiile europene uh, yes, sunt foarte importante. În ceea ce privește punerea în aplicare, rezultatele concrete, de la adoptarea acestei agende, Comisia a lucrat strâns uh, cu președinția și cu statele membre pentru a pune la punct un cadru comun care să ne permită să monitorizăm punerea în aplicare a, sau evaluarea progreselor înregistrate. Ceea ce a dus la publicarea unui document care schițează activitatea um, grupurilor de lucru și a comitetelor de la Consiliu uh, cu privire la semestrul uh, președinției luxemburgheze. Uh, de asemenea, acest document permite Comisiei și Consiliului să se asigure că există măsuri consecvente, deci există o coerență în ce privește măsurile propuse. Și um, am încercat prin documentul nostru să acoperim perioada până la sfârșitul acestui an. Acum, în ceea ce privește rezultatele concrete, după cum știți, agenda europeană cu privire la securitate evidențiază nevoia de a consolida cadrul existent pentru securitatea internă, mai ales cadrul care permite un schimb mai bun de informații și o cooperare operațională sporită. În acest sens, în 2015 am propus noi structuri adecvate care să permită, care ar trebui să permită un schimb de informații îmbunătățit și sporit și care să permită o cooperare operațională uh, ca cooperarea operațională să se aprofundeze și mai mult. Am avut uh, la Europor uh, o unitate cu privire la plângerile pe internet, care acum se află în starea de proiect pilot de asemenea, am uh, înființat un centru de excelență în această rețea cu privire la radicalizare, care a devenit operațional în 1 octombrie, apoi un forum internet al Uniunii Europene care reunește uh, companiile de pe internet și care a fost uh, lansat în 3 octombrie în acest an și sperăm ca Centrul de Combatere a Terorismului de la Europol să își uh, lanseze activitatea în 1 ianuarie 2016. S-au fost înregistrate progrese foarte importante și în, uh, pe trei uh, dosare legislative foarte importante. În primul rând, directiva pentru un PNR european și regulamentele Europol și CEPOL în calitate de colegiuitor, Parlamentul, bineînțeles, a jucat un rol foarte important pentru a finaliza aceste dosare și a permis finalizarea acestor dosare. În ultimile șase luni am luat și măsuri pentru a ne asigura că există o mai mare coerență între acțiunile noastre interne și externe în domeniul securității. Și în uh, acest sens, vă pot informa că securitatea și, uh, deci experții în domeniul uh, terorismului, au uh, uh, participat în delegațiile UE din Turcia, Tunisia, Maroc, Iordania, Algeria și Egipt. Uh, a avut loc un dialog strâns, mai ales cu Tunisia, Libanul, Marocul și Turcia, pentru a combate acțiunile teroriste. Domnule președinte, trebuie să continuăm să facem să luăm măsuri concrete pentru a obține rezultate și mai bune. Și de altfel, aceasta am încercat să facem și cu privire la agenda europeană cu privire la securitate. Am încercat să organizăm prioritățile în programele noastre financiare pentru a uh, ține cont de prioritățile de securitate internă. Și în acest sens, Orizont 2020, uh, deci programul de lucru pentru 2016-2017, care a fost adoptat în uh, octombrie, prevede Um, activități concrete pentru a preveni radicalizarea. În aceeași ordine de idei au fost mobilizate fonduri în uh, mai multe instrumente în domeniul uh, învățământului, al tineretului, culturii și al sportului, pentru a promova uh, valorile fundamentale, pentru a încuraja participarea cetățenilor pentru a uh, evita uh, excluziunea socială și pentru a evita uh, discriminarea. În ceea ce privește noile texte legislative pe care Comisia le are în, pre, în pregătire, Aș dori să menționez armele de foc și lupta împotriva terorismului. După cum știți, Comisia a adoptat în 18 noiembrie pachetul cu privire la armele de foc. Scopul acestui pachet Uh, vizează uh, sau conține, acest pachet conține măsuri pentru a împiedica uh, achiziționarea de acte, arme de foc. De asemenea, propune consolidarea cooperării între statele membre și, de asemenea, se prevede ca armele de foc să fie, care sunt deținute fără port, permis de portarmă, să fie predate. E vorba de un plan mai vast de combaterea traficului ilicit uh, cu uh, arme uh, de foc și cu explozibili care a fost adoptat în 2 decembrie. În 2 decembrie, Comisia a adoptat și o propunere pentru o nouă directivă de combatere a terorismului. Scopul acestei propuneri este să umple lacunele din cadrul european, propunând definiții comune a uh, delictelor uh, teroriste. Și de asemenea, sperăm să obținem o reacție comună europeană uh, pentru a combate acțiunile teroriștilor străini. De asemenea, trebuie să descurajăm acțiunile teroriste în întreaga Uniune Europeană și să ne asigurăm că cei care se află la originea acestor atentate să fie sancționați, să fie pedepsiți. În ceea ce privește securitatea la frontiere, au existat deci s-au uh, perfecționat indicatori uh, de risc comun la uh, granițele externe ale Uniunii Europene. După cum știți, frontierele vor face obiectul unei dezbateri care va avea loc în curând. În 15 decembrie, săptămâna trecută, Comisia a prezentat pachetul frontiere la sesiunea plenară. Acest pachet va fi uh, discutat în scurt timp la liber, după cum am înțeles, și comisia dumneavoastră va avea și ocazia, bineînțeles, să discute acest pachet în detaliu. În încheiere, domnule președinte, activitatea din ultimile șase luni e doar un prim pas, e doar începutul. Au fost uh, lansate foarte multe acțiuni, însă mm, va mai dura ceva, deci vor mai dura câțiva ani până vom culoage roadele concrete. Aș dori să vă informez încă, însă că în 2016 vor uh, interveni noi dosare, directiva cu privire la uh, armele de foc, propunerea directivă și propunerea de uh, directivă pentru combaterea terorismului, dar vom uh, interveni și în alte domenii foarte importante, de exemplu, combaterea traficului cu ființe umane, Parlamentul întotdeauna a sprijinit uh, eforturile de a uh, combate astfel de fenomene. N-aș dori să vă răpesc prea mult timp, deci aș dori să vă spun doar că în martie 2016 Oficiul de coordonare a activității de combatere a traficului va face o propunere cu privire la uh, traficul de ființe umane. Și în al uh, patrulea trimestru din anul viitor, Comisia va da publicității un alt raport cu privire la măsura în care statele membre respectă această directivă. În fine, dar în ultimul rând, Comisia a lansat o, un proces de reflexie pentru a pregăti strategia europeană după 2016, care va face un bilanț cu privire la strategia actuală pentru a ne asigura că vom uh, adopta măsuri bine țintite. Această strategie va fi publicată la sfârșitul anului 2016. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc pentru atenție și mă opresc aici, deocamdată. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Într-adevăr, avem uh, chestiuni foarte interesante. Mulți colegi s-au înscris. Aș dori să dau cuvântul domnului Buli. Boni. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc reprezentantei Comisiei pentru prezentare. Ehm, sunt de acord că prioritățile au fost bine definite, însă problema este acum să trecem la fapte concrete. Deci trebuie să ne asigurăm că tot ce prevede această eh, agenda europeană cu privire la securitatea ajunge în aplicare. Mă refer mai ales la o cooperare mai strânsă între constituțiile europene și la o cooperare mai strânsă între statele membre avem nevoie de o mai mare deschidere între statele membre în ceea ce privește schimbul de informații, schimbul de date și cooperarea reală. Și în acest context aș dori să vă pun câteva întrebări. În primul rând, o întrebare de ordin general. Care credeți că este misiunea cea mai importantă pe viitor? Uh, ați menționat măsuri prevăzute pentru începutul anului următor, dar aș dori să faceți o prioritizare, dacă puteți să ne spuneți uh, câteva informații mai detaliate. În ceea ce privește uh, uh, criminalitatea cibernetică, agenda prevede consolidarea acest, cadrului de resort. E o măsură care a fost sprijinită și de către Parlamentul European în raportul nostru cu privire la piața unică. Care sunt intențiile dumneavoastră? Aveți un calendar în acest domeniu? Și următoarea întrebare se referă la funcționarea uh, unității de, cu privire la plângerile pe internet. Ne puteți spune cum a fost lansată această rețea și care sunt proiectele dumneavoastră pe anul viitor și dacă toate cerințele au fost îndeplinite. Și, uh, în fine, ECRIS, spuneți că doriți să modificați această bază de date pentru a include și date cu privire la uh, cetățenii din uh, statele terțe. Se prevede acest lucru pentru 2016 și dacă nu, când va interveni această, uh, această măsură? Mulțumesc, Soraya, acum. Claude, eh, Mulțumesc uh, foarte mult, domnule președinte. Am uh, ascultat intervenția reprezentantei Comisiei Cred că abordarea este foarte bună, dar uh, faptul că se pune accentul pe securitatea internă exclusiv mi se pare puțin uh, limitat. Aș dori să știu ce credeți sau ce se întâmplă în uh, Uniunea Europeană. De exemplu, în uh, agenda de securitate nu se vorbește deloc de violența săvârșită împotriva femeilor. Este o amenințare foarte gravă pentru că distruge uh, viețile multor femei și a multor uh, fete și a tinere în Uniunea Europeană. Aș dori să știu care este poziția Comisiei Europene și când va considera că acest subiect e o prioritate. Apoi, în legătură cu măsurile pentru persoanele care s-au radicalizat și motivele pentru care s-a ajuns la această radicalizare. Motivul e că drepturile uh, acestor persoane nu sunt considerate egale cu drepturile celorlalte, celorlalți cetățeni europeni. Deci aș dori să ne uh, furnizați informații și în legătură cu acest subiect. Cred că ar trebui să se pună mai mult accentul pe traficanții uh, de uh, carne vie și nu să se pună tot uh, accentul pe mm, pe piața pentru aceste, uh, acești traficanți. Deci tot timpul luăm măsuri de piață pentru ca comerțul cu ființe umane să fie uh, nerentabil. Dar uh, cred că ar fi mai bine să ne ocupăm de traficanți, de persoanele care sunt la originea acestei activități. Trebuie să ne asigurăm că imigrația se face în mod legal pe continentul european. Mulțumesc, Sofie Intveld. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să fac uh, câteva observații. Comisia tot vine la uh, comisia noastră cu propuneri, propuneri care ar fi trebuit să consolideze cadrul uh, existent și comisia ne spune că face un bilanț măsurile și evoluează aceste măsuri. Sincer vorbind, nu am constatat că măsurile dumneavoastră ar fi dus la rezultate concrete. Se tot propun măsuri una după alta, dar aș dori să știu dacă știm care sunt rezultatele adoptării acestor măsuri, pentru că atunci când Comisia vorbește despre evaluare, evaluează doar transpunerea măsurilor de către statele membre în legislația națională, dar nu evaluează uh, rezultatele acestor măsuri. Cred că ar trebui să avem o uh, evaluare amănunțită sau aprofundată. Ar fi trebuit să avem o astfel de evaluare în urmă, de, în urmă cu patru ani în ce privește combaterea terorismului. Am uh, propus uh, acest lucru prin rezoluția noastră, am inclus-o și în uh, rezoluția de acest an. Am constatat doar niște măsuri șovăielnice. De fiecare dată constatăm că se iau măsuri, nu știm care este rezultatul acestor măsuri și nu știm nici măcar cât ne costă aceste măsuri. Nu știm câți bani sunt cheltuiți și care sunt rezultatele concrete pe planul securității. Sunt de acord și cu ce uh, spunea antevorbitoarea mea, strategia cu privire la uh, securitatea internă ar trebui să conțină mai mult decât combaterea terorismului. Violența conjugală, traficul uh, cu ființe umane sunt domenii foarte importante care ar trebui să figureze în această agendă. Câteodată mă întreb dacă tot ce facem noi nu e contraproductiv sau dacă nu luăm doar așa măsuri de fațadă vorbiți uh, tot timpul despre promovarea drepturilor fundamentale, a valorilor fundamentale. Sunt într totul de acord, dar constat că tot mai multe guverne adoptă măsuri care reprezintă o sfidare a uh, propunerilor europene. Deci totul este minunat uh, pe foaie, în teorie, dar uh, uh când trecem de la uh, vorbe la fapte sau de la măsuri la, de la fapte, situația este șocantă. Uh, cred că uh, știu că și vicepreședintele de la comisie care se ocupă de uh, acest subiect nu abordează acest subiect cu guvernele. Cum vorbiți despre promovarea drepturilor și a valorilor fundamentale când domnul Orban în același timp duce această campanie agresivă împotriva imigranților? E un subiect extrem de grav. Deci cum pe de o parte cheltuim bani și um, promovăm drepturile fundamentale și pe de altă parte nu tăiem răul de la rădăcină, nu abordăm uh, discriminarea și uh, incitarea la ură. Și este o amenințare la adresa securității, pentru că dacă uh, există dezbinare, noi nu putem vorbi de securitate, pentru că de altfel aceasta este sursa violenței și a discriminării. Deci, în fine, când vorbim despre securitate și eu nu sunt jurist, dar când vorbim despre legislație, cred că ar trebui să fim foarte clari în legătură cu termenii juridici pe care îi folosim tot timpul facem, uh, amestecăm borcanele, vorbim despre securitatea publică, securitate națională, ordine publică și așa mai departe. Noi am solicitat o definiție Uh, în contextul legislației europene a termenului de securitate națională și Comisia ne-a răspuns că nu ne pasă, securitatea națională e de competența statelor membre. Ele trebuie să definească, dar nu ar trebui să folosim acest uh, concept în uh, legislația europeană. Deci, sincer, nu mă impresionează ce face Comisia. De fapt, mă chiar enervează că Comisia tot face astfel de declarații și uh, nu uh, dă uh, curs solicitării noastre de valoare pe care am făcut-o în repetate rânduri. Mulțumesc, domnul Depre. Mersi, prezident. Mulțumesc, domnule președinte. Bineînțeles, aș dori să mulțumesc pentru explicația detaliată a tot ceea ce face Comisia. Nu neapărat sunt definite priorități, dar s-a oferit o imagine de ansamblu. Câteva întrebări, doamnă. Ați vorbit despre punerea în aplicare, despre crearea Centrului European împotriva terorismului începând cu 1 ianuarie 2016. Pentru ca acest centru să funcționeze, trebuie să se creeze condițiile necesare. Însă, Consiliul a invitat Comisia să prezinte o propunere astfel încât să existe o suprapunere între, uh, problem, între sistemul SIS-2 și noul sistem. Uh, Consiliul a solicitat asta și nu știu în ce măsură este pusă în aplicare deja această măsură. În mod general, cu toții avem senzația că o parte din deficitul de securitate uh, ține de lipsa interoperabilității și de lipsa schimbului automat de informații. Uh, avem exemplul Europol și SIS-2, apoi Frontex. Frontex nu are acces nici la datele europene, nici la uh, SIS-2. Iar în cadrul uh, hotspoturilor au totuși o misiune polivalentă. Trebuie să primească și să înregistreze Um, cereri, dar trebuie să și ofere orientare uh, celor care depun uh, cereri. Deci există o lipsă considerabilă de interoperabilitate și schimb automat de informații. Și nu mare lucru din ce ne-ați spus um, are menirea să mă asigure că lucrurile vor funcționa mai bine. În al doilea rând, bun, o observație personală. În ceea ce privește armele de foc, am luat notă de ceea ce ați spus, însă credeți într-adevăr că dacă consolidăm legislația pentru cetățeanul cinstit, care merg, uh, cetățenii cinstiți, care merg și își cumpără armele la magazin uh, cu uh, autorizație, credeți că vom rezolva ceva? Pentru că teroriștii nu se duc la magazin cu permis suport armă ca să-și cumpere armele. Credeți că cei de la Paris și-au cumpărat calașnicoavele într-un magazin specializat? și credeți că este un cetățean onest și cinstit care le-a vândut aceste arme? Cred că până la urmă mecanismul cel mai important în ceea ce privește controlul armelor ar fi să consolidăm serviciile specializate care se ocupă de urmărirea circuitelor ilegale de arme, nu neapărat să se consolideze sau să se facă mai strict ceea ce se cere cetățeanului cinstit pentru că nu acestea sunt armele care se regăsesc în mâinile teroriștilor. Apoi, în ceea ce privește securitatea la frontieră, ați spus că s-a ajuns la un acord în ceea ce privește indicatorii de risc comun. Acești indicatori sunt uh, secreți uh, sau uh, pot fi comunicați? Puteți să ne spuneți mai mult despre acest lucru? Mm, Pusesem deja o întrebare pe acest subiect, dar nu cred că răspunsul pe care îl primisem era suficient de satisfăcător. Apoi, uh, cred că nu asta trebuie să vă spun, dar uh, în mod general cred că se iau multe inițiative în ceea ce privește lupta împotriva terorismului, însă nu există, de fapt, o strategie politică în acest uh, sens. Nu văd um, o minte strategică care să fie în spatele tuturor acestor măsuri. Și, da, uh, comisia, această întrebare se adresează mai mult Comisiei și Consiliului în general, nu neapărat dumneavoastră. Mulțumesc. Domnul Hala Aho. Mulțumesc, uh, am o întrebare referitor la armele de foc și anume interzicerea armelor semiautomate care seamănă cu arme automate. Cum anume ne îmbunătățește securitatea dacă uh, interzicem arme legale uh, și care nu au fost uh, niciodată folosite de către teroriști? Teroriștii folosesc arme obținute prin contrabandă. Uh, este legislație bună sau o cru cruciadă ideologică și un exemplu de a face ceva pentru că trebuie să facem ceva, dar nu prea știm ce? Sunteți de acord cu mine că cetățenii drepturilor, uh, că, că drepturile cetățenilor, nu, inclusiv dreptul la proprietate, nu trebuie să fie restricționat și că astfel de restricții, dacă sunt impuse, nu aduc valoare adăugată? Um, uh, Barbara Spinelli, please. Doamna Spinelli, vă rog. Vrei reprindere cu unii argumenti? Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să reiau câteva dintre argumentele menționate de Sofie, cu care sunt cât se poate de, de acord. Îi mulțumesc uh, reprezentantei Comisiei pentru prezentarea pe care ne-a făcut-o. Înțeleg, e Crăciunul în curând, însă tot acest optimism, sincer, nu mă convinge. Nu suntem aici în fața, la o conferință de presă, suntem într-o comisie parlamentară și cred că ar trebui să vorbim uh, fără să facem apel la un anumit tip de propagandă. Din partea comisiei, ce aș vrea să știu este următorul lucru. După un an al acestei agende și aplicării ei, aș vrea să știu ce nu a funcționat. Eu aș vrea să văd rezultatele pe care le cerea și Sofie. Asta aș vrea să discutăm, ce nu a funcționat, pentru că au, dacă am avut atâtea atacuri teroriste, înseamnă că ceva în mod clar nu a funcționat. Dacă în Uniunea Europeană peste tot se exploatează teama în rândul populației care nu face decât să consolideze și să hrănească acest uh, sentiment de uh, insecuritate. Mă gândesc la Republica Cehă, de exemplu, la islamofobia de acolo, mă gândesc la Ungaria, mă gândesc <clears throat> la măsurile luate inclusiv de Curtea Constituțională Până la urmă, uh, punem în aplicare o stare excepțională. Mă gândesc la violențele din hotspot-uri în timpul înregistrării imigranților în Italia și mă gândesc la, toți, la toate aceste ziduri care divizează Europa. Europei nu-i merge bine. <clears throat> și aș vrea să știu, conform uh, comisiei, ce nu a funcționat până la urmă. Aș fi vrut să știu și unele lucruri referitor la legătura între politica externă și radicalizarea și radicalizarea statului islamic. <clears throat> Ce consideră, ce părere are Comisia despre declarațiile din ultimele zile ale lui Zigmar Gabriel despre Uh, faptul că nu ar mai trebui să poată fi finanțate moscheile din Europa din, de către Arabia Saudită. Iar la final mă gândesc la raportul între Uniunea Europeană și uh, Turcia. Am vorbit despre raportul Amnesty. Îi se solicită Europei să suspende acordurile de cooperare Uh, cu uh, Turcia, având în vedere încălcarea sistematică a drepturilor uh, fundamentale și a convențiilor internaționale. În această țară, refugiații sunt trimiși cu sutele înapoi în zone de război, în Irak, Siria și Afganistan. Mulțumesc! Mulțumesc! Mai am două persoane înscrise la cuvânt. Voi încheia apoi lista. Doamna Winberg. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc Comisiei pentru informații. Nu pot decât să fiu de acord cu doamna Spinelli. Lucrurile nu prea merg bine în momentul de față și vedem asta în ultimul timp, în ultimele luni în ultimele luni senzația de insecuritate este cât se poate de mare. Aș dori să întreb Comisia dacă recunoaște că deschiderea frontierelor în zona Schengen uh, a contribuit la deschiderea frontierelor, la uh, atacurile din 13 noiembrie de la Paris. Ce este important pentru Uh, comisie dreptul cetățenilor de a se simți sigur sau, sau frontierele deschise? Ce măsuri a luat comisia pentru a îmbunătăți lucrurile? Domnul Lopez Aguilar. O întrebare, da, și anume, care este valoarea Comisiei a strategiei europene Uh, pentru, strategie, pentru securitate internă, adoptată în 2010 pe baza articolului 70 din Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene. Cum vedeți, um, evoluțiile înregistrate de atunci și această senzație de lipsă de securitate, poate chiar panică în fața terorismului jihadist și uh, diseminarea discursurilor bazate pe ură uh, față de comunitatea musulmană în Uniunea Europeană, fie pe internet, uh, fie apoi uh, în moschee, um, discursul bazat pe ură din moscheile uh, în Europa finanțate de Arabia Saudită. Mulțumesc. Doream să uh, intervin um, înainte să dau cuvântul Comisiei referitor la uh, articolul 70. M-am referit la asta și la Consiliu. Este chestiunea lipsei de implementare menționată de mai mulți uh, Um, și anume lipsa de implementare deci, a deciziilor Consiliului. Dumneavoastră, într-un mod eufemist, ați spus ați, dumneavoastră ați spus lucrurile așa pe ocolite, dar uh, până la urmă uh, mulți bani merg, uh, mulți bani merg în statele membre, dar 8 state membre, de exemplu, nu își nu depun efortul să transmită datele privind uh, plăcuțele de înmatriculare sau alte fluxuri de date. Asta se întâmplă după fiecare consiliu. Uh, Consiliul Jai. După uh, Charlie Hebdo, dacă ne uităm la concluziile Consiliului, vedem că asta este prevăzut. Bun, Comisia este gardianul tratatelor și bun, îmi dau seama că sunt probleme de resurse, dar dacă Consiliul continuă să nu aplice chestiuni fundamentale, grave, ar trebui să intervină. Încă ceva referitor la armele de foc. Temeiul juridic pentru această mm, inițiativă vine din partea pieței interne 114, însă se va raporta în fața Consiliului JAI. Deci, urgența politică este ceea ce ține de uh, trafic, uh, contrabandă și așa mai departe. O parte din uh, aceste lucruri vor fi discutate și în comisia noastră sub uh, regula 54. Deci, uh, competențele sunt partajate între două comisii și uh, Știm că s-a mai întâmplat asta și în trecut uh, și va reieși la suprafață întreaga această istorie. Acum nu este o problemă, dar modul în care s-a construit această inițiativă va crea într-adevăr o problemă. Și doream să menționez asta. Vă dau cuvântul pentru răspunsuri și vă mulțumesc încă o dată pentru prezentare. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc uh, tuturor celor care au făcut comentarii. Cred că um, am fost pusă sub uh, presiune puțin. Uh, voi încerca să răspund la comentariile făcute. Poate, în primul rând, în ceea ce privește criminalitatea cibernetică și planurile Comisiei pentru următoarele luni de a implementa um, acțiuni prevăzute sub această prioritate. 2016 uh, va prevedea o serie întreagă de activități în acest uh, sens. În ceea ce privește monitorizarea implementării legislației, am planificat următorul lucru să facem o evaluare a directivei din 2013 privind uh, atacurile împotriva sistemelor informatice, precum și asupra directivei 2011 privind combaterea exploatării sexuale a copiilor. În 2016 va avea loc și o revizuire planificată a, cadrului, a deciziilor cadru din 2001 ce țin de combaterea fraudei și uh, falsificarea de mijloace de plată care nu sunt numerar și, de asemenea, directiva privind anchetele în ceea ce privește criminalitatea organizată. Deci reguli privind acces la informații, cooperare și așa mai departe. Acestea sunt acțiunile prevăzute. A fost o întrebare refer la Uh, unitatea uh, responsabilă cu internetul care se creează la Europol. Unul din succesele, să spun așa, pe care le-am înregistrat în ultimele săptămâni a fost integrarea acestei unități în, uh, sau ancorarea acestei unități în textul regulamentului Europol. <clears throat> Este un pas important, deoarece creează un uh, cadru juridic uh, legal pentru ca Europol să acționeze aici și pentru a putea transmite apoi uh, conținuturile ilegale de pe internet către furnizorii uh, de internet pentru a se crea acest uh, proces de um, eliminare a conținuturilor ilegale de pe internet. Ceea ce ar duce la reducerea uh, radicalizării și diseminării extremismului violent pe internet. A fost o întrebare privind ECRIS, sistemul de indexare mm, european pentru uh, cazierele judiciare și extinderea lui către state terțe, asta este prevăzut pentru uh, începutul lui 2016. În ceea ce privește evaluarea instrumentelor existente, cred că această comisie a auzit deja aceste răspunsuri. Este clar că strategia de securitate internă precedentă, cea adoptată în 2010, menționată acum câteva minute, a fost de fapt uh, supusă a trei rapoarte de implementare, 2011, 13 și 14. <clears throat> Aici s-au analizat uh, acțiunile luate sub uh, vechea strategie. Actuala agendă privind securitatea se bazează pe rezultatele acestor rapoarte. Legat de asta este un alt fapt menționat de mai mulți dintre dumneavoastră, și anume faptul că ceea ce trebuie să facem este să implementăm mai bine instrumentele existente și legislația existentă. Și avem mecanisme specifice de evaluare în unele dintre instrumentele noastre juridice, de exemplu evaluările Schengen, care pentru prima dată în 2014 sunt efectuate în uh, comun uh, de către Comisie și statele membre. Avem și un mecanism de evaluare prevăzut în uh, ciclul politicilor Uniunii Europene privind criminalitatea organizată. Comisia, de asemenea, Uh, dorește să, să adopte um, legislație pentru cooperarea autorităților de aplicare a legii și, dincolo de asta, fac legătura cu ceea ce spuneați dumneavoastră, domnule președinte. Comisia își exercită prerogativele prevăzute în tratat lansând acolo unde este necesar uh, proceduri de încălcare. Ați menționat decizia de prân, un instrument uh, cheie în domeniul schimbului de informații și, într-adevăr, Comisia a început să lucreze la proiecte pilot uh, și să discute cu statele membre pentru a Uh, sesiza locurile în care implementarea este insuficientă. Am început deja să lucrăm la asta și vom continua de-a lungul uh, anului următor. Și, bineînțeles, vă vom ține la curent cu ce se întâmplă. <clears throat> Un, com- un uh, comentariu referitor la Europol și SIS-2 și, în general, privind interoperabilitatea este o chestiune cheie, subliniată pe bună dreptate, când vorbim despre o mai bună partajare a informațiilor, ajungem cu toții la concluzia că este important ca sistemele existente să vorbească unele cu celelalte. Europol, de fapt, are o legătură cu SIS-2 și acum s-a acordat atenție evaluării conexiunii actuale pentru a vedea dacă ea este suficientă, suficient exploatată și dacă ar trebui să se facă mai mult. În ceea ce privește interoperabilitatea, după cum s-a menționat în textul agendei privind securitatea, Comisia va urmări inițiative și proiecte mai ales un proiect inițiat de un grup de state membre cu scopul de a permite posibilitatea ca bazele de date existente în sistemele naționale să comunice sau uh, ofițerii dintr-un stat membru să aibă uh, un acces mai rapid la acestea în caz de nevoie. Acest lucru cade sub uh, termenul umbrelă de sistemul de indexare al cazierelor judiciare la nivel european vom continua să lucrăm și aici în următoarele luni. O serie de întrebări au fost adresate privind armele de foc. Mă tem că sunt întrebări mm, la un nivel de tehnicitate care nu-mi permit să vă răspund astăzi, dar bineînțeles voi reveni cu răspunsuri din partea colegilor specialiști responsabili pe dosare. Bineînțeles, aceste propuneri vor fi uh, supuse unei dezbateri dedicate în această comisie și veți avea oportunitatea cu acea ocazie să obțineți răspunsuri mai bune la întrebările dumneavoastră. Și, în ultimul rând, referitor la indicatorii de risc dezvoltați. Bun, ei sunt dezvoltați pentru a permite un controle mai eficiente la frontieră. În mod clar, nu sunt date disponibile publicului pentru că asta ar uh, fi în contradicție cu motivul pentru care există. Dar uh, voi reveni, la voi reveni cu informații pentru a vedea în ce măsură această comisie ar putea avea acces la ele. <clears throat> Vă mulțumesc uh, pentru răbdare, domnule președinte. Aș mai dori să subliniez încă o dată că nu a existat nicio intenție din partea comisiei să folosească această uh, prezentare în vreun scop de propagandă. Cred că nu trebuie să fim optimiști în mod exagerat, dar um, ideea este de fapt să transmitem un mesaj că eforturile comune și colaborarea sunt calea pe care trebuie să o luăm. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Sophie, pe scurt. Foarte rapid. Mi se pare întregul exercițiu extrem de frustrant în ceea ce privește examinarea politicilor de securitate europene. După ce am ascultat prezentarea unei funcționare fără îndoială, de bună credință, nu mi se pare că este o examinare nu, nu ni se pare că acest lucru este corespunzător, însă trebuie să, să discutăm la nivel politic și să insistăm să obținem informații. Aș dori ca biroul acestei comisii să facă propuneri la începutul anului viitor în legătură cu exercitarea puterilor noastre. Noi e, ă, suntem legi- legiuitori, deci avem datoria de a examina felul în care această legislație se aplică, dacă este eficientă și dacă Ă, acționăm în serviciul cetățenilor sau ne pierdem timpul, pur și simplu. Da, pe notițele mele spun, scrie că în loc să vină un funcționar, ar trebui să avem o audiere intensă pe acest ă, subiect. Dar mulțumesc pentru observație, Sofie. Vreau să spun că nu vrem să arătăm cu degetul la comisie. Barbara, o secundă doar. Susțin pe deplin ceea ce a spus Sophie și vă reamintesc că au fost doar în Franța 130 de victime și atunci când în Statele Unite a avut loc un atac terorist, toată administrația a intrat în uh, acțiune pentru a face ceva. Și, ce, și asta trebuie să facem și noi. Uh, acum când văd că vine comisia și ne felicităm unii pe alții, înseamnă că nu am făcut nimic, nu am reușit să facem nici măcar ceea ce se face în Statele Unite la un număr și mai mic de victime. Mi se pare că pur și simplu se încearcă ascunderea responsabilității. Da, într-adevăr, Comisia răspunde la întrebări în legătură cu părțile separate ale agendei de securitate europene și nu este o agendă coezivă. Mai sunt o serie de măsuri care vor veni uh, în viitor, frontierele inteligente, Convenția asupra terorismului, însă există și probleme majore, după cum au menționat colegii, după cum a menționat domnul Lopez Aguilar, Sofie vel, probleme majore de implementare. Nici măcar nu uh, se respectă cele de bază în legătură cu acordul de la Prüm, în legătură cu schimbul de informații Așadar, după fiecare reuniune a Consiliului, nu se implementează deciziile Consiliului față de cetățenii Uniunii. Avem articolul 70 care ne permite ca Parlament să examinăm ceea ce se întâmplă. Însă nu este vorba de un cadru coerent, dați-mi voie să termin, nu este o situație coerentă pentru că în calitate de comisie parlamentară, discutăm aceste lucruri separat. Avem legislația în legătură cu armele de foc, uh, pe care am menționat-o, care acum are două temeiuri juridice și nu unul, ceea ce din nou face lucrurile mai complicate. Așadar, mi se pare că Comisia trebuie să aibă o abordare mai coezivă, mai coerentă de exemplu frontierele inteligente, ca parte a agendei de securitate și de asemenea aspectele de drepturi fundamentale. O sugestie ar fi să spunem coordonatorilor, să propunem coordonatorilor o audiere extrem de intensă pentru a examina mai bine problema implementării. Pentru că indiferent de grupul politic de care aparținem, mi se pare scandalos că decizii majore de la Consiliu nu sunt implementate. Trebuie să examinăm și care sunt elementele agendei de securitate pentru a ști, în bună cunoștință de cauză, ceea ce se întâmplă. Nu vreau să creez un lucru suplimentar pentru comisie, însă cred că avem nevoie de coeziune în uh, agenda europeană de securitate. Și sunt de acord și cu ceea ce a spus eh, Sofie Veld, însă oricum avem nevoie de claritate mai mare. Așadar, eh, asta vreau să propun înainte să menționeze Sofie ceea ce a menționat ea, pentru că dacă ne uităm doar la implementare, nu este suficient avem nevoie să ne exercităm puterile conform articolului 70. Deci, dacă este o propunere acceptabilă pentru dumneavoastră, vom reveni în ianuarie și o voi prezenta coordonatorilor. Foarte bine. Văd uh, semne de aprobare din partea coordonatorilor, sau ce puțin unuia dintre coordonatori running a little bit late, colleagues. So let's... nu întârziem, așadar trecem direct la punctul 7, optul optulea raport bianual în legătură cu uh, funcționarea zonei Schengen. Comisia a publicat săptămâna trecută, ca parte a pachetului frontierelor, noul uh, raport semestrial care ține cont de ultimele evoluții până în perioada până la 10 decembrie se ține cont de fluxurile migratorii, de atacurile teroriste și de asemenea evaluările Schengen, inclusiv uh, vizite de evaluare Schengen inopinate. Comisia a emis un aviz în legătură cu necesitatea și proporționalității reintroducerea controlelor la frontieră la granițele interne dintre Germania și Austria. Așadar, Invit Comisia să prezinte ambele raporturi, parte și după aceea dau cuvântul colegilor. Domnul Coiste. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Mulțumesc, domnule președinte. La punctul precedent s-a spus că poate dezbaterea ar trebui să aibă loc la nivel politic. Poate este valabil și pentru acest subiect funcționarea zonei Schengen am avea nevoie de o dezbatere politică, însă mă tem că astăzi va trebui să vă mulțumiți cu mine. Al optelea raport semestrial reprezintă un element din ceea ce noi numim pachetul frontierelor, adoptat de către Colegiul de Comisare în data de 15 septembrie. Conține o serie de elemente. Avem propuneri legislative, în primul rând, un regulament al Parlamentului și al Consiliului în legătură cu garda de coastă și uh, serviciul de frontieră, de asemenea amendarea articolului 7 din codul Schengen în legătură cu controlele asupra cetățenilor comunitari în momentul în care aceștia traversează frontierele externe, după aceea comunicarea politică în legătură cu paza de coastă Europeană și o serie de alte elemente, cum ar fi rapoarte în legătură cu situația implementării centrelor de criză în Grecia și Italia și în Balcanii Occidentali. Bineînțeles, toate elementele sunt, se leagă între ele. Al optulea raport semestrial este în mod normal o evaluare de sănătate a zonei Schengen veți spune imediat ca health check, într-adevăr, zona Schengen este bolnavă astăzi. Vom reveni la concluzii. În rapoartele anterioare, Comisia examina evoluțiile din toate domeniile acoperite de așa numitul Aki Schengen. Însă, în vederea situației actuale, Comisia a decis să își schimbe abordarea. De exemplu, recent un acord de ridicare a vizelor dintre Palau și Uniunea Europeană a intrat în vigoare. Uh, am tot respectul pentru Palau, dar nu este un element care să afecteze funcționarea zonei Schengen. Și de aceea Comisia, în raportul său, a pus accentul pe trei probleme principale, dat fiind că ne confruntăm cu fluxul cel mai mare de refugiați după cel de-al doilea război mondial și în lumina atacurilor teroriste de la Paris. Așadar, sunt trei capitole în acest raport. Primul pe migrație și granițe, frontiere externe cât și interne. După aceea o parte care vizează amenințările teroriste și, a ultim element, un capitol care reflectă experiențele din primul an de funcționare a noului mecanism de evaluare Schengen, care, bineînțeles, este de importanță majoră, majoră pentru că pot apărea probleme dacă statele membre nu implementează în mod corect diversele elemente care reprezintă acquis comunitar din acest domeniu. Dați-mi voie să încep cu câteva cuvinte în legătură cu migrație și frontiere. Conform ultimelor date disponibile, peste 1,5 milioane de traversări ilegale ale frontierei au fost din ianuarie până în noiembrie 2015. Este o cifră mult mai ridicată decât numărul total de cazuri de uh, traversări ilicite ale frontierei pentru întreaga perioadă 2009-2014. Bineînțeles, 1,5 milioane de traversări ilicite nu înseamnă 1,5 milioane uh, de migranți iliciți. O parte din acești migranți sunt uh, numărați de două ori dacă au intrat în zona Schengen prin Grecia și după aceea au continuat prin ruta Balcanilor Occidentali sau prin Ungaria către alte state membre, unde din nou au fost contorizați din nou ca intrări în zona Schengen. Așadar, este un element pe care doresc să-l subliniez. Această cifră a dus deja la acțiuni imediate, de exemplu, cu dezvoltarea abordării centrelor de criză din Italia și Grecia, uh, deciziile de transfer și, după cum am arătat în pachetul pentru granițe, pachetul pentru frontiere, există și alte aspecte care vor fi discutate în această comisie curând pe agenda pentru migrație. Acest, s-au menționat acțiunile imediate, însă s-a anunțat că este nevoie și de acțiuni suplimentare pentru a gestiona mai bine frontierele externe, unul dintre pilonii necesari pentru asigurarea eficientă a migrației. Un pachet al frontierelor pentru a face mai eficientă gestionarea frontierelor. Există o pro- propunere a Comisiei de a se crea o bază de coastă și o forță de agenți de frontieră europeană. Aceste elemente au fost deja prezentate de către comisie la plenara de săptămâna trecută și cred că ar fi extrem de util ca atât Consiliul și Parlamentul să dea curs acestor propuneri pentru că sunt elemente esențiale pentru îmbunătățirea situației. Asta în ceea ce privește frontierele externe. După aceea apare și problema frontierelor interne, pentru că migranții iliciți, intră în zona Schengen, însă nu rămân în statele membre frontaliere în care intră, vor să se deplaseze în alte state membre, ceea ce duce la uh, deplasări secundare importante. Unele Câteva state membre au reintrodus așadar controle la frontierele interne, pentru că se confruntau cu probleme probleme cu ordinea publică și amenințări la securitatea interne, interne datorită intrării necontrolate a unui număr foarte mare de persoane, majoritatea solicitanți de azil, dar poate și migranți iliciți din statele subsahariene. Comisia a emis un aviz în legătură cu utilizarea clauzei de salvgardare prevăzute în achiul Schengen. Și este de părere că utilizarea temporară a reintroducerii controlelor la frontierele interne a fost în acest caz necesară și proporționată. Avizul se referă în special la reintroducerea controlelor la frontiere de către Germania și Austria. Aș adăuga că această reintroducere a controlelor la frontieră, la frontierele interne, nu a avut loc uh, pentru a verifica persoanele, mm, ci mai degrabă pentru a gestiona în mod ordonat aceste mișcări de exemplu, cei care vreau să meargă în Germania să um, ceară azil acolo, erau canalizați prin uh, granița slovenă, după aceea prin frontiera de la Austria, dintre Austria și Germania, pentru a putea să li se acorde adăpost, hrană și pentru a li se putea organiza transportul către statul membru de destinație. Să fie foarte clar, deschid aici o paranteză, nu Nu azilul, nu achiul, achiul conform azilul nu dă uh, solicitantului de azil uh, dreptul de a alege statul membru unde să solicite azil. Însă, statele membre au încercat să facă față în mod ordonat acestei situații și au organizat transport pentru migranți. Alte state membre, mai recent Suedia și unul dintre statele asociate, Norvegia, au reintrodus au, controle la frontieră. Să fie foarte clar, din nou, ă, verificările la frontierele interne nu reprezintă o soluție la problemele cu care ne confruntăm. Este doar unul dintre instrumentele care există în codul frontierelor Schengen pentru a răspunde la amenințări asupra ordinii publice. Însă dacă toate statele membre ar reintroduce controlele la frontierele interne, problema nu s-ar rezolva, nu ar dispărea. Fluxul de solicitanți de azil și refugiați va continua să existe, pentru că problema nu este sistemul Schengen. Cauzele problemei sunt în altă parte, și anume în anumite state terțe. Deci, Schengen pentru noi și domnul comisar a clarificat acest lucru, Schengen nu reprezintă o cauza problemei, însă anumite părți ale achiului Schengen pot să contribuie la o gestiune mai bună a problemei. Așadar, aceasta este direcția în care trebuie să mergem. Fără a intra în prea multe detalii, aș spune și că Statele membre vizate au utilizat prevederile codului Schengen pentru a reintroduce controlele la frontieră, pentru a acționa imediat. Există o perioadă maximă de două luni în care statele membre pot să reintroducă controlele la frontieră, însă, după aceea, Germania și Austria au trecut la o altă prevedere care permite reintroducerea uh, controlelor la frontiere în cazul evenimentelor previzibile. Comisia a acceptat că de vreme ce criza continuă, această schimbare este acceptabilă și dă posibilitatea introducerii, continuării acestor controle la frontiere pentru încă șase luni. Este o situație care vizează, este situația la frontierele interne. Acum Următorul aspect, amenințarea teroristă. Comisia a acționat în domeniul SIS, eh, indicatorii comuni de risc, evenimentele recente de la Paris au confirmat că este important în lumina fenomenului luptătorilor străini, teroriști, că este foarte important să controlăm persoanele care se bucură de, liber, de libertate de circulație, este important ca aceste persoane să fie verificate la traversarea frontierelor externe. Comisia a adoptat ca parte a pachetului frontierelor o propunere pentru introducerea acestor verificări și cred că o discuție mai aprofundată va avea loc în momentul în care această propunere va fi prezentată și discutată în comisia dumneavoastră. Și în ultimul rând, a treia parte a raportului vizează o evaluare a stadiului actual de implementare a mecanismului de evaluare Schengen. Este un lucru esențial, după cum am menționat, statele membre trebuie să implementeze pe deplin și corect acquis existent pentru a continua cu funcționarea zonei Schengen ca un spațiu în care persoanele se bucură Uh, de libertate de mișcare. Primele vizite au început acest an și, în concluzie, primele recomandări recomandate de către Consiliu la o propunere din partea Comisiei în cazul în care s-au uh, constatat deficiențe sau posibilități de îmbunătățiri, aceste recomandări au fost adoptate de către Consiliu și transmise către Parlament la începutul lunii decembrie, ceea ce permite Comisiei dumneavoastră să intre mai în detaliu în legătură cu constatările vizitelor la fața locului. În acest context, menționez că uh, Recent s-au făcut vizite inopinate la granițele terestre cu Turcia și la granițele maritime. Raportul respectiv este în curs de pregătire și va fi transmis Comisiei dumneavoastră, Com Comitetului de Evaluare Schengen, pentru adoptare sperăm foarte curând, pentru că în lumina relație, legăturii cu centrele de criză și așa mai departe și necesitatea înregistrării migranților la sosire, acest raport poate avea un impact asupra deciziilor ulterioare ale Comisiei, de exemplu, utilizarea unui anumit cadru juridic pentru frontierele Schengen care permite Comisiei să recomande Consiliului să ceară statelor membre să introducă temporar controle la frontierele interne dacă există deficiențe grave în implementarea acquis care vizează frontierele externe ale zonei Schengen. Domnule președinte, după cum vă spuneam, în mod normal este o verificare de sănătate. Sistemul Schengen este bolnav în acest moment, însă nu este o boală fatală. Schengen în sine nu este problema, nu este în sine soluția pentru că există și alte domenii, cum ar fi politicile de azil, unde vor trebui să se adopte măsuri. Măsurile existente trebuie să fie implementate în mod corect și de plin. și sper că în următorul raport semestrial vom avea o abordare mult mai, vom putea să fim mult mai optimiști. Eliminarea zonei Schengen nu va contribui la găsirea soluției. Vă mulțumesc, domnul Coelho. Ce? Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc domnului Costi pentru uh, informațiile foarte cuprinzătoare pe care ni le-a furnizat și pentru raportul pe care ni-l prezintă. Trebuie să spun că această nouă structură a raportului mi se pare corectă, pentru că Uh, e mult mai structurată informația și sosește la timp decât în trecut. În urmă cu șase luni la comisia noastră am uh, spus că regretăm faptul că nu avem o uh, evaluare mai îndeaproape a evaluărilor făcute de comisie. Din păcate, situația s-a înrăutățit, înrăutățit în ultimile luni, mai ales în lumina crizei refugiaților. Ultima jumătate de an a arătat faptul că Uniunea Europeană nu este pregătită să facă față unei astfel de crize prima observație în ceea ce privește noul mecanism de evoluție Schengen e că e un uh, element foarte important pentru a asigura încrederea reciprocă. Am uh, trecut de la o evaluare interpares la un uh, mecanism mai european în care Comisia Europeană joacă un rol foarte important în conducerea procedurilor. Dar întrebarea este, statele membre nu sunt conștiente de această structură, nu doresc să participe și vă pun această întrebare pentru că Comisia recunoaște că șapte state membre nu au răspuns la timp uh, la uh, chestionarul Schengen, care este foarte important pentru funcționarea acestui mecanism. Ă, dacă statele membre nu cooperează, atunci nu putem ă, evalua ce nu funcționează corect. Și am spus acest lucru de multe ori. Ă, dacă vrem ca Schengen să fie eficient, trebuie să ne asigurăm că ce avem în vigoare funcționează. Bine, în ceea ce privește Ehm, viitorul e foarte important accesul la rezultate. Știu că aceste informații sunt uh, delicate, sunt secrete, dar uh, mă întreb dacă uh, rapoarte trebuie considerate confidențiale. Pentru că cu cât Parlamentul Raportul spune că uh, rezultatele acestui mecanism de evaluare Schengen um, conține informații cu privire la vizite. Mă bucur de faptul că um, s-a constatat că trebuie să facem uh, îmbunătățiri, mai ales în ce privește um, instrumentul SIS. Comunii se recunoaște că acest uh, instrument nu, fun- nu funcționează chiar cum trebuie. Uh, Mă bucur și de faptul că s-au făcut aceste vizite uh, ad hoc uh, la granița cu Turcia, la granița cu Ungaria, dar și la uh, granițele interne între Franța și Germania. Totuși, concluziile nu sunt suficient de amănunțite. Ne poate spune Comisia când au avut loc aceste vizite și dacă aceste controle polițienești între Franța și Germania dacă aceste controle sunt echivalente cu controle la frontiere. Se spune că și uh, autoritățile olandeze fac uh, astfel de controle în trenurile din uh, Germania. Are informații uh, Comisia în acest sens, pentru că până la urmă e vorba de reintroducerea controlelor la frontieră în mai multe state membre care sunt văzute ca un fel de prelungire a crizei refugiaților. Și aici aș avea câteva întrebări pentru Comisie. Se pare că doar Slovenia a prezentat un raport cu privire la rezultatele reintroducerii uh, controlelor interne în conformitate cu articolul 29 al uh, codului uh, Schengen. Știe Comisia când vom primi și alte astfel de rapoarte din partea altor state membre? Mai mult, Comisia consideră că a existat o deci, suficientă cooperare între statele membre când s-au introdus aceste controle la frontiere? Pentru că se pare că așa a avut un fel de efect domino, pentru că e clar că unele țări au uh, reintrodus controlele pentru a uh, trânti ușa nasă uh, refugiaților, pur și simplu. Domnule președinte, mă apropiu de concluzie. În multe state membre uh, au uh, început să construiască și planifică să construiască ziduri. Nu se consideră că e o încărcare a legislației europene. Cred că acest subiect este foarte important uh, pentru că tot mai multe țări anunță astfel de intenții. Sunt uh, sigur că următoarele șase luni vor uh, fi marcate de tensiuni cu ziduri, controle la frontiere și așa mai departe. E clar că e un moment crucial pentru zona Schengen, dar avem nevoie uh, acum mai mult decât oricând ca Comisia să fie puternică să aplice aplihiul Schengen folosind toate mijloacele pe care le are la dispoziție. Mulțumesc. Doamna Fayun, vă rog. Mulțumesc, mulțumesc, domnule președinte, și aș dori și eu să mulțumesc Comisiei pentru aceste uh, informații actualizate. Cu toții uh, împărtășim aceste temeri foarte grave și cu toții recunoaștem faptul că uh, Schengen este în pericol astăzi. Haideți să vorbim pe șleau. Uh, majoritatea mășurilor, uh, aceste returnări, hotspoturile și așa mai departe nu sunt eficiente. Știți că eu vin din Slovenia și ați menționat faimoasele ziduri. Vă pot spun că e foarte dureros de urmărit situația. Deci noi avem uh, ziduri și avem uh, sârmă ghimpată la granițe și societatea este foarte polarizată. Deci noi am ajuns la aceste ziduri pur și simplu pentru că măsurile nu sunt eficiente. Noi suntem o țară mică și nu am reușit să facem față influxului de refugiați. Dar acum uh, vine iarna, fluxul a scăzut, dar se pare că în Uh, la primăvară vor veni și mai mulți oameni, mai ales pe ruta Balcanilor și uh, vom fi năvăliți pur și simplu dacă nu facem nimic. Recent am avut proteste la granițe, oamenii, uh, oamenii protestează, mm, pierdem pe plan economic, dar pierdem mai ales pe planul încrederii Uh, și e foarte grav ceea ce se întâmplă. Deci dacă la frontiere reapar ziduri și să sârmă gata, e foarte greu că aceste ziduri vor fi greu de uh, demolat. Când le vom demola din nou? Uh, vom avem tot mai multe controle interne la frontierele noastre și iată întrebarea mea. În primul rând cunosc poziția dumneavoastră și Paolo a menționat acest lucru. Știu care este poziția dumneavoastră cu privire la zidurile din Europa, dar cât de grave sunt uh, aceste uh, temeri. Sigur, din punct de vedere juridic e posibil, cred că e un subiect pe care nu ar trebui să-l acceptăm, pur și simplu. Pentru că periclităm atât de mult uh, proiectul de integrare europeană, dar totuși frica e reală. Și am câteva uh, întrebări concrete. Ce e foarte clar pentru mine e că uh, zidurile nu vor rezolva problema. Când uh, Ungaria a început să construiască acest zid, a, nu a făcut decât să reorienteze uh, fluxul spre celelalte țări și astfel se întâmplă. Europa este un continent al migrației și oamenii vor tot veni în Europa, deci zidurile nu au ce căutau în Europa și pentru mine Europa nu are niciun viitor cu uh, ziduri. Când în Slovenia au sosit uh, o mie, două mii de oameni, nu am avut niciun sistem de înregistrare. Pur și simplu trebuie să recunoaștem, nu am făcut niciun fel de amprentare. Deci cum putem vorbi despre returnarea acestor persoane? Și chiar dacă... Și recent am vorbit cu autoritățile din Serbia. Acolo se uh, face amprentarea. Dar nu există nicio legătură cu Eurodac sau cu alte sisteme. Deci de ce se iau amprentele oamenilor? Deci e vorba de probleme concrete. Uh, putem să înregistrăm uh, persoanele, dar datele rămân uh, acolo, la locul înregistrării. Deci vă rog, poate puteți răspunde la aceste întrebări. Apoi vizele din motive umanitare. Cineva a vorbit despre ele. Revizuim acum codul vizelor și încercăm să propunem și vize pe, din motive umanitare pentru a armoniza legislația. Am putea, de exemplu, să cruțăm viața mii de oameni în loc să uh, traverseze Mediterana, bărci, ar putea face cerere pentru astfel de viză umanitară. De ce Comisia nu sprijină această propunere? Știu care este răspunsul, dar insist pe acest subiect al vizelor umanitare pentru că ar fi o soluție pentru a avea uh, căi legitime de uh, imigrare în Europa. Care ar fi implicațiile Uh, uh, cauzei europene cu privire la Slovacia și Ungaria, cu privire la realocare. Cred că trebuie să insistăm pe măsurile care invocă solidaritatea, dar vedem că tot mai multe state membre nu, uh, iau, uh, nu fac nimic și de aceea Schengen se prăbușește. Uh, Uh, avem acum decizia Curții Europene. Deci care este consecința acestei decizii? Aș putea continua, dar mă opresc aici pentru că cred că și alți colegi au întrebări. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna Corața Bild. Mulțumesc, domnule președinte. Pe mine mă îngrijorează situația spațiului Schengen și de aceea, așa cum spunea colegul Coelho, salut faptul că Comisia uh, face această evaluare cu multă prudență și uh, la modul foarte deschis cu noi implementarea codului Schengen și uh, suspendarea uh, liber, uh, libertății de circulare nu, uh, nu uh, dărâmă frontiere. La faptul că anumite state membre abuză de el uh, duce la situații periculoase pentru că nu așa combatem terorismul și nu așa reducem uh, influxul de refugiați. Cred că uh, Uh, renunțarea la libertate, deci libertatea de circulație este una dintre cele mai mari înfăpiri ale timpului nostru și cred că ar trebui să ne uh, unim forțele toate grupurile politice pentru a apăra această libertate. Condiția însă e ca codul Schengen să fie respectat, ca el să fie consolidat și în acest sens salut uh, propunerea Comisiei de a consolida codul Schengen și de a introduce uh, aceste verificări la intrare și la ieșire și pentru cetățenii europeni și apoi de a ne, se întoarce la ce spune domnule președinte, punerea în aplicare. Aș dori să spun uh, colegei de la extrema dreaptă, nu Europa nu uh, merge bine, statele membre nu merg bine, uh, naționalismul este o problemă, protecționismul este o problemă și nu Europa. Pentru că Comisia își face treaba, noi ne facem treaba, cu toate diferențele noastre politice și uh, le recunosc, dar uh, guvernele nu pun în aplicare aceste măsuri. Dacă avem legi comune, dacă avem acorduri în comun, dacă avem Consiliul care ia o decizie și apoi jumătate din statele membre care nu respectă aceste decizii, uh, care este soluția? De ce ne confruntăm cu o astfel de situație în ce privește, domnul președintele? Pe timp prețul acum. Umplem lacunele uh, care decurg din faptul că statele membre nu își uh, uh, controlează granițele externe. E ca și zona euro. Nu poți să ai o zonă euro funcțională dacă statele nu fac reforme. Vedem ce s-a întâmplat. Nu putem porni de la premisa că funcționează libertatea de mișcare din Schengen dacă avem granițe poroase. Noi când mergem spre țări, călătorim în țări ne cer documente de călătorie. De ce să permitem circulație în Europa fără niciun fel de verificare, fără niciun fel de înregistrare. Deci salut propunerea Comisiei. Am discutat-o și săptămâna trecută. Trebuie ca Frontex să fie consolidat. Cei care vin în Europa trebuie să fie înregistrați, să fie identificați, trebuie ca amprentele lor să fie luate și apoi toate documentele, documentele biome- deci pașapoartele biometrice, trebuie să fie înregistrate nu trebuie doar să verificăm așa, uh, să ne uităm în pașaportul, uh, la mod, să avem o prelucrare manuală a pașapoartelor. Aș dori să mă refer la ce spune colegul Spinelli în legătură cu situația din Suedia, pentru că nu am primit cuvântul la dezbaterea dinainte. Nu Curtea Constituțională uh, s-a pronunțat, nu în o instanță judiciară. E vorba de la Grudet, deci în sistemul din Suedia. Uh, în orice text legislativ propus există această, uh, această instanță juridică care uh, nu este judiciară, e o agenție guvernamentală care, evoluia, care evaluează această propunere legislativă. Și această instanță a spus că noile măsuri adoptate de către pachet în disperare de cauză de control a frontierelor, deci acest pachet este exagerat. Eu nu, sunt, nu apăr uh, guvernul. Dar cred că trebuie să spunem două lucruri aici. Suedia a fost țara cea mai generoasă din Europa în ultimii 3-4 ani. În acest an vom avea mai bine de 160.000 de solicitați de azil, dintre care mai bine de 32.000 e vorba de minori nesoțiți. În luna noiembrie, mai bine de 10.000 de persoane au soțit au sosit săptămânal în Suedia. Ce înseamnă acest lucru? Suedia se confruntă cu provocarea de a fi prima țară de sosire, pentru că celelalte state membre nu registrează, nu identifică, ci doar uh, pasează răspunderea și se confruntă și cu provocarea de a fi țara finală de destinare. Deci trebuie să integreze aceste persoane pe piața muncii, cu toate provo provocările pe termen lung. Ce spun eu acest lucru? Deci guvernul suedez deci uh, spune că uh, Suedia a fost supusă de mult acestei uh, presiuni disproporționate. Uh, Uniunea Europeană și Parlamentul European a ignorat faptul că a fost, uh, Suedia a fost o țară de uh, sosire și uh, de destinație. Deci avem uh, o decizie adoptată de către un guvern ecologist și socialist care a uh, luat aceeași măsură cu care ar, pe care ar fi propus un uh, guvern de extrema dreaptă. E extrem de negativ. Deci rog Comisia să evalueze foarte atentă comisia luată săptămâna trecută de către guvernul suedez de a reintroduce controlele la frontiere, de a verifica documentele Uh, din uh, toate mijloacele de transport, uh, deci trenuri, autobuze și așa mai departe. Această decizie a fost luată de trei ani, e o lege și aș dori să întreb Comisia dacă poate să Uh, se pronunță să spună dacă această lege contravine legislației Schengen. Comisia spune că maximum este până la șase luni, dar din câte știu există și o posibilitate extraordinară de a aplica această măsură timp de doi ani. Dar avem nevoie de clarificări și avem nevoie de uh, măsuri, uh, deci de criterii în situații de urgență care să fie respectate. Mulțumesc, doamna Sargentini. Mulțumesc. Când uh, comisia și-a făcut prezentarea, mi-am verificat mail-urile, pentru că primim uh, scrisori zilnic uh, despre statele membre care uh, au uh, început controlele la frontiere. Am uh, numărat 8 state membre, printre care Franța, Ungaria, Germania, Malta și așa mai departe. Carlos Coelho vorbea despre posibilitatea ca și țara mea, regatul țărilor de jos, să facă controlele la uh, Uh, granița cu Germania. Da, se fac astfel de contracte și nu, nu numai atât. Am fost informate în legătură cu situații, deci la radio am auzit că unele state chiar trec frontiera în Belgia, de exemplu într-o parcare uh, din apropierea frontierei și cu contacte, uh, deci prin radio își informează omologii din Franța sau din uh, Olanda, că vin, uh, vin, vin aceste autobuze cu persoane care uh, nu arată, nu au fizionomie europeană și care nu au o plăcuță cu un articulare belgeană care este din uh, țările din Europa de Est și le spună să uh, oprească aceste autobuze așa uh, doar uh, la uh, intuiție mi s-a spus că se procedează în conformitate cu uh, legea. Nu cred că așa astfel de controle făcute la marea intuiție respectă legea. Cred că problema uh, o reprezintă nu faptul că aceste opțiuni, printre care și a mea, uh, funcționează sau, sau respectă sau nu legea. Problema este că nu mai înțelegem cum funcționează Schengen, am pierdut entuziasmul cu privire la Schengen în urmă cu câteva săptămâni, a avut loc uh, Consiliul Jai, în care se spunea că uh, Grecia ar uh, trebui scoasă în mod temporar din Schengen. Nu s-a întâmplat nimic în acest sens și s-a uh, Uh, vorbit peste tot în presă despre astfel de ipoteză, toată lumea a aruncat cu pietre și problema este că prin cuvinte s-a făcut, uh, uh, s-a făcut rău. Parlamentul European sprijină Schengen, Comisia Europeană luptă pentru spațiul Schengen, dar problema este că Consiliul și statele membre nu consideră că e important faptul că s-a făcut acest rău și că prin uh, intermediul denigrărilor s-a ajuns la acest sprijin redus pentru Schengen. Și cred că aceasta este misiunea noastră pe viitor, să vedem cum putem uh, schimba uh, percepția și cum putem convinge statele membre să nu mai trimită scrisori, pentru că e vorba de opt țări. Nu înțeleg de ce manga Uh, Malta își dorește controlele la frontiere. Nu înțeleg. Malta este uh, înconjurată de ape. Ce uh, controle interne își dorește Malta? Nu, mă, mă depășește. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Lopez Aguilar. Thank you, Chair, Mr. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Căștar, ați prevăzut că noi uh, trebuie să acționăm la nivel uh, politic. Asta facem. Vă rugăm să transmiteți nivelului uh, politic îngrijorările noastre, pentru că noi îi reprezentăm pe cetățenii europeni și suntem îngrijorați de pierderea acestui acquis Schengen, care este una dintre cele mai mari realizări ale Uniunii Europene. Conform unui sondaj recent, nu există foarte multe lucruri care le plac cetățenilor europeni mai mult decât uh, Schengen. Și dumneavoastră ați spus-o, este, Schengen este un sistem bolnav, dar e pe moarte? Va dispărea oare? fără ca Comisia să solicite statelor membre să se asigure că orice fel de suspendare introdusă în funcționarea Schengen uh, va fi temporară, conform unor circumstanțe temporare? Aceste circumstanțe temporare ar putea justifica Uh, reintroducerea uh, uh, controlelor interne la frontierele inter, controlelor la frontierele interne ale Uniunii Europene. Dar putem spune cetățenilor că facem tot ce putem pentru a salva achiul Schengen, pentru că percepția multora care călătoresc în Uniunea Europeană este că Schengen e pe cale să-și dea duhul. Din nou, uh, Uh, controle de pașapoarte, controle de identitate. În toate aeroporturile europene, inclusiv la trenuri. Ideea este că trebuie să ne asigurăm că Comisia va lansa procedurile necesare pentru a acționa ca gardian uh, al tratatelor, astfel încât statele membre să respecte perioada redusă uh, pentru care au voie să reintroducă să reintroducă controlele la frontieră. sau permitem aceste suspendări ale Schengen cu pretextul că este o suspendare temporară care până la urmă de fapt va deveni uh, permanentă. Dacă ne ocupăm de chestiunile de securitate, asta ar însemna că nu trebuie că nu este necesar uh, ca aceste uh, măsuri să fie permanentizate. Acestea sunt lucrurile pe care aș dori să le transmiteți uh, comisiei. Mulțumesc, domnul Depre. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul de Chester este un funcționar remarcabil, însă partea cea mai interesantă din intervenția sa a fost când a spus la început că dezbaterea de astăzi ar trebui să fie ținută la nivel politic. Asta este o chestiune fundamentală. Schengen este o chestiune politică, nu administrativă. Cred că suntem uh, puțin optimiști. Eu sunt un uh, susținător al Schengen și cred că dacă Schengen se prăbușește, euro va urma și Uniunea Europeană cu totul. Schengen are două elemente fundamentale, controlul frontierelor externe și libertatea de circulație. Puneți-vă în locul unui cetățean căruia îi se spune, știți, avem o frontieră externă comună și o controlăm. Și în același moment află că un milion și jumătate de persoane au intrat în mod ilegal cum vreți ca el să creadă că avem o frontieră externă controlată cu un milion și jumătate de persoane intrate ilegal într-un an? Nu e logic. Apoi spuneți, vom încerca să salvăm libera circulație internă. Și află în fiecare zi că Franța, Almania, Austria, Ungaria, Norvegia, Suedia uh, reintroduc controlele la frontieră. Și mai rău, vede imagini cu țârmă ghimpată între uh, țări uh, din Uniunea Europeană. Nu știu dacă vă dați seama ce înseamnă sârma ghimpată în inconștientul colectiv al europenilor. Consecințele sunt grave și răspunsul nu poate fi doar unul um, uh, administrativ, trebuie să fie unul politic. Controlul frontierelor externe. Bun, Uh, nu prea știm cum se controlează ele în mod uh, uh, eficient. Avem câteva unități în acest sens, dar nu știm ce fac. Ce spunea doamna Fayon? Canadienii au acceptat 25.000 de refugiați. Și ce au făcut? S-au dus și au luat cu avionul să-i aducă pe teritoriul lor. Trebuie să facem și noi ceva similar. Nu avem nevoie de o punte aeriană, pentru că suntem aproape, dar trebuie să avem o cale legală de intrare pentru refugiați, pentru că altfel vor continua să se îmbulzească la granițele noastre și cetățenii vor avea senzația, odată că frontierele externe nu sunt controlabile, și apoi vor spune că oricine poate să intre. Calea legală de intrare în, în spațiul Schengen pentru refugiați este esențială. Că se face printr-o viză umanitară sau orice altceva, putem discuta despre asta. Domnul de Căster a spus că viza umanitară nu ar trebui să se regăsească uh, revizuirea codului privind vizele. Dacă nu acolo, atunci unde? Dacă aveți o propunere, faceți-o. Deocamdată nu avem nimic la dispoziție. Eu ce vă propun este să ne luptăm pentru a face uh, în așa fel încât să avem o cale legală de intrare uh, pentru uh, refugiați. Apoi, cred că trebuie să fim coerenți uh, la nivel politic, așa că mă voi referi și la o chestiune de securitate. Spunem, reintroducem controlele la frontieră. Francezii au avut Uh, un control la frontieră în ziua în care uh, uh, teroriștii au venit din Belgia ca să facă atentatele de la Paris. Și nu i-au oprit. De ce? Pentru că nu aveau informațiile bune. Vorbim despre controlul sistematic al cetățenilor și rezidenților europeni la frontierele externe, din motive de securitate pentru a identifica uh, teroriști. Se pune întrebarea să identificăm pe cine? Domnul Depres spunea pe socialiști. Ați spus trebuie să identificăm pe socialiști. Nu, nu, îmi pare rău, era vorba de teroriști, spune domnul Depres. Iată, am făcut uh, un amestec între terorism și socialism, dar uh, stați liniștit, fac diferența. Bun, deci revin la argumentația mea. Bun, îi vom verifica pe toți cetățenii europeni pentru a determina dacă sunt sau nu teroriști. Am spus bine? Bun. Dacă sunt teroriști, trebuie să putem conecta informația în momentul în care trec cu o bază de date. Avem SIS, toate statele membre, nu toate statele membre trimit informații către SIS. Dacă în banca, uh, în baza de date SIS nu știm care sunt uh, luptătorii din străinătate care revin în Europa, ce o să, uh, ce o să controlăm? O să-i batem la cap, o să enervăm pe toți oamenii organizând controle, dar dacă nu se poate corobora cu o banc, bază de date în care cei relevanți sunt prevăzuți, nu ajută la nimic bun, vom crea o unitate antiteroristă în cadrul Europol și uh, se face un recensământ sau o, o indexare a luptătorilor străini. Dar nu este prevăzut ca uh, polițiștii de frontieră să aibă acces la această bază de date. Păi și atunci la ce ajută? Dacă citesc documentul comisiei, el e bine făcut, dar nu aduce cu sine nicio uh, soluție reală în fața problemelor Uh, cu care ne confruntăm. Problema nu este administrativă, este politică și tehnică. Și îmi cer scuze de la socialiști. Acceptăm scuzele tale, Gerard. De asta mă tot opresc, mă tot întrebam care era cauza. Probabil pentru că sunt socialist. Cristin. Da, au fost um, spuse multe lucruri cu care sunt de acord și sunt de acord că este o decizie politică. Schengen este um, baza Uniunii Europene. Am, încerc- am început cu o zonă de liberă circulație a mărfurilor și apoi am reușit și această liberă circulație a persoanelor. Trebuie să amintim uh, statelor membre că uh, Europa nu poate să revină la această situație în care mărfurile circulă, dar oamenii nu. Aș dori să revin asupra două subiecte care nu au fost încă menționate și mă șochează acest lucru. Vorbim despre Ungaria și despre zidul său, dar trebuie să vorbim despre Ungaria și despre faptul că acum incarcerează uh, refugiații. Ei nu pot să uh, plece înapoi în Serbia și deci practic sunt în închisoare. Avem o încălcare a Convenției de la Geneva, suntem uh, dincolo, deci nu se respectă nici dreptul european, nici dreptul internațional. Regret, uh, trebuie spus încă o dată, uh, votul uh, de săptămâna trecută de la Strasburg pentru că articolul 7 să fie folosit față de domnul Orban, pentru că ceea ce se întâmplă închiderea, deținerea refugiaților este cât se poate, cât se poate de scandalos trebuie spus acest lucru în Parlamentul European, Comisia are responsabilitatea de a acționa în fața statelor membre. La un moment dat trebuie mers dincolo de o atenționare amabilă. Principiul este simplu. Suntem în Uniunea Europeană, respectăm regulile, principiile, tratatele. Dacă nu le respectăm, la ce ne mai ajută Uniunea Europeană? La un moment dat trebuie să mergem uh, mai departe până la capăt și sper că Uh, toți uh, membrii Parlamentului European, uh, inclusiv, din toate grupurile politice, vor, um, vor fi de acord cu asta. Și nici nu mă mai refer la Danemarca, care a propus confiscarea bunurilor refugiaților. Mulțumesc, domnul Weidenholzer. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt recunoscător comisiei pentru că a făcut această diferență și a spus că Schengen nu este problema și au spus că dacă există o problemă, acesta este Dublin. Cred că a venit momentul să ne gândim cum putem organiza alte posibilități uh, de uh, a-i primi pe acești uh, refugiați. Am vorbit ani de zile despre vize umanitare și practic nu a mers mai departe de discuții la nivel uh, intelectual. Ieri Antonio Guterres a spus că trebuie în sfârșit să uh, acționăm la, nivel, uh, la nivelul țărilor de origine și nu se întâmplă acest lucru. Uh, și, deci știm foarte clar uh, cum am ajuns unde am ajuns. Eu vin dintr-o țară care este o țară de tranzit, um, care a fost foarte afectată, au fost o serie întreagă de surprize pentru că vecinii noștri ce au schimbat pol- politicile și ne-am uh, trezit lăsați singuri cu sute de mii de persoane. M-am bucurat foarte mult și am văzut asta și din prima zi, să văd cum a fost posibil să Uh, rezolvăm cu vecinii uh, germani această problemă. Am avut zone de frontieră în care zilnic uh, traversau 8.000 de persoane, deci mm, mm, puteți calcula câte au fost în total și lucrurile au mers destul de bine, deci a fost posibil să gestionăm situația. Astăzi în Austria avem peste 80.000 de solicitanți de azil și sunt convins că putem să le oferim uh, o nouă casă și Germania, de 10 ori mai mare, cred că va putea face față și unui număr mai mare. Important este însă să avem mai multă solidaritate europeană și să nu uh, transferăm uh, problemele dintr-o țară într-alta. Asta cred că este învățătura pe care trebuie să o tragem din această vară. multe țări care au fost pentru controlele la frontieră au remarcat cât de negative sunt efectele. În regiunea despre care vă vorbeam, de la eliminarea frontierelor, economia s-a integrat, cooperarea între regiuni s-a accentuat și brusc uh, erau blocaje de ore întregi, uh, consecințe economice, probleme în uh, sistemul de sănătate, pentru că între timp există o cooperare foarte strânsă Uh, peste graniță între uh, spitale și brusc nu se mai pot face uh, lucruri pentru că sunt controle la frontieră și asta afectează calitatea vieții comune. Deci am văzut cât de important este să nu avem aceste frontiere și cât de bine este să nu le avem. Am văzut că Schengen este un progres al civilizației în Europa la care nu trebuie să renunțăm. O întrebare către reprezentantul Comisiei, poate nu am auzit uh, dacă s-a referit la asta. Când am venit la Strasburg, la plen, pentru a doua oară am avut controle la frontieră, care au durat foarte mult timp. Care este temeiul juridic pentru asta? Mulțumesc. O adaug pe Barbara Spinelli pe listă și apoi închid uh, lista. Urmează Ska Keller. Mulțumesc. Câteva întrebări către comisie și, bineînțeles, câteva comentarii. Întrebare. România și Bulgaria nu au fost menționate și dezbatem asta de ani de zile și nu s-a rezolvat. Sunt întrebări directe adresate reprezentantului Comisiei. Doamna Keller vă adresează întrebări directe. România și Bulgaria nu au fost menționate, poate că nu am auzit eu, dar sunt subiecte pe care le discutăm de ani de zile și în Parlament și în Parlamentul antecedent. Și acestea solicitau ca România și Bulgaria să fie admise în Schengen. Din câte știu eu, nu a existat niciun fel de, nu au existat probleme obiective față de primirea României și Bulgariei. Puteți să ne spuneți despre cum progresează discuțiile și când putem să ne așteptăm la o dată de aderare pentru România și Bulgaria. În ceea ce privește Suedia, aș vrea să știu ce se întâmplă la frontieră. Ce fel de controle au loc la frontieră? Se verifică pașaportul sau altceva? O întrebare referitoare la zidurile pe care le-a le menționat Tania, dar și alții. Există un calendar, o foaie de parcurs uh, pentru a vedea eliminarea acestor ziduri? Și apoi, în ceea ce privește Schengen, ați menționat diferite obiective uh, și motive din care ar putea fi închise uh, frontierele Schengen și una din, unul dintre aceste motive nu le-ați menționat și anume uh, închiderea frontierelor ca o amenințare politică la adresa statelor membre. N-ați menționat asta. Nu mi se pare că acest fenomen ar fi unul util, uh, că este ceva ce am prevăzut în uh, legislația Schengen la ultima reformă, însă asta pare să fie jocul politic al statelor membre și mi se pare foarte nefericit acest lucru. această amenințare a fost folosită față de state care nu vor să-și, încheie, să-și închidă frontierele și a fost folosită mai ales față de, ță, de către țări care nu vor să-și asume responsabilitățile. Poate puteți să ne spuneți mai mult despre cum au mers discuțiile. Bun, poate ar fi mai interesant să aflăm cum, au, cum s-au întâmplat lucrurile la Consiliu, dar oricum, dacă aveți informații pe care ați putea să ni le dați, le primim cu plăcere. Mulțumesc, Ana Gomes. Sunt de acord cu colegii care au spus că responsabilitatea principală este la statele membre. Însă și Comisia are o responsabilitate. Și, cum au spus și alți uh, colegi, nu avem nevoie de o uh, abordare administrativă, avem nevoie de o abordare politică. Însă Comisia este gardianul tratatelor, este motorul Uniunii Europene. Dacă Comisia nu ia poziția politică pe care trebuie să o ia, și anume să tragă la uh, răspundere statele membre care în mod clar își încalcă angajamentele, inclusiv uh, obligațiile din Schengen și nu numai, pentru că dacă este vorba de pretextul de a combate terorismul, sunt multe alte angajamente pe care statele membre nu le iau în serios. Deci avem nevoie ca Comisia să spună lucrurile, uh, să bată cu pumnul în masă și să arate cine sunt vinovații. Bine, asta este și treaba noastră, dar este foarte dificil când nu vedem uh, Comisia acționând. Eu am fost indignată săptămâna trecută când domnul Timmermans, care este din familia mea politică, a venit să explice um, ideea acestei noi uh, coaze de past, um, paze de coastă um, europene spunând exact, făcând exact uh, opusul a ceea ce spunea, practic, uh, această confuzie între, teror, între teroriști și refugiați. Bineînțeles că aceste avalanșe de refugiați oferă oportunități teroriștilor, dar există multe alte oportunități uh, și nu le combatem nici statele membre, nici Comisia nu le combat. și până la urmă este cât se poate de anti-european să se facă această confuzie. Niciodată nu va exista o, un control complet a fiecărui centimetru al frontierelor noastre. Niciodată nu vom avea suficienți oameni pentru a face asta. Și și dacă facem asta, acționează, uh, cum spunea colega noastră, pe baza instinctului. Deci avem uh, probleme reale și comisia trebuie să fie prima care să spună că trebuie să salvăm Schengen. Schengen este un instrument fantastic și nu este sursa problemelor. Singurul mod este să căutăm o cale legală, o punte aeriană sau vize umanitare, înregistrări uh, în toată regula și așa mai departe, pentru că oamenii vin oricum. Eu vin din Portugalia. Pe vremea când aveam controle la frontieră, mai mult de un milion din cetățenii noștri au trecut toate aceste frontiere pentru a merge să muncească în alte țări în Europa. Vor merge și nu Uh, și aceștia nici măcar nu încercau să-și salveze viețile, încercau doar să aibă o viață mai bună. Deci, atunci când încerci să-ți salvezi viața, și asta este situația refugiaților de astăzi, ei vor veni pe o cale sau alta. De ce? Așadar, nu organizăm acestă, uh, aceste rute sigure astfel încât aceste persoane să fie procesate și înregistrate. Mi-aș dori ca Comisia să uh, fie prezentă uh, spunând asta uh, alături de Parlament. Nu văd Comisia subliniind contradicțiile dintre statele membre. Aceste state membre cad victimă discursului de extremă dreapta. Și nu vorbesc, de exemplu, despre cum altfel criminalitatea organizată poate intra în Uniunea Europeană. Bun. Apoi vedem că Comisia, de exemplu, neglijează complet acest program de vize uh, de aur. Dacă eu aș fi terorist ce ușor mi-ar fi să cumpăr naționalitate în Uniunea Europeană. Este incredibil și scandalos că Comisia continuă să ignore asta. Domnul Moraes, da, a menționat deja uh, aceste vize aurii. Da, asta este ce văd cetățenii, spune doamna Gomez. Pentru bogați e ușor și pentru săraci nu. Voi încheia citindu-l, citându pe domnul Gutierrez, care își termină cariera la UNHCR, care spune că Uniunea Europeană face prea puțin și prea târziu. Și mai ales Uniunea Europeană uh, cade victima discursului uh, de extremă dreaptă care vor să ridice ziduri, să uh, pună în închisoare refugiații și să le uh, confiște Uh, bijuteriile, ceea ce ne reamintește uh, imagini de coșmar. Mi-am Mulțumesc foarte mult. Eu cred că există un fel de voce care se, se aude în această sală unde este linia roșie a comisiei și unde uh, apărăm lucrurile fundamentale pentru Uniune. Noi spunem că susținem Comisia pentru ca Comisia să spună statelor membre ceea ce nu se poate tolera și ne interesează să știm dincolo de munca diplomatică a Comisiei și totul care se desfășoară în condiții dificile, pentru că statele membre sunt din ce în ce mai egoiste, sunt linii roșii, se destramă Schengen și se destramă Europa. Noi vorbim aici de căi sigure și este un lucru absolut necesar. Dacă nu, restul uh, se destramă. Întregul sistem dispare pentru că nu asigurăm securitatea europenilor și nu facem ceea ce este pertinent din punct de vedere umanitar conform cu angajamentele noastre. Trebuie să consultăm Comisia DEVE pentru a ști care sunt liniile roșii care nu trebuie să fie depășite și nu se pot depăși. Fiecare trebuie să-și facă munca. Mulțumesc. Tomas Cedovski, vă rog. Vám ani Gomez, ale eh, ano, já si neodpustím, eh, neodpustím jednu poznámku trebuie să fac următorul comentariu. Este foarte bine că cineva din Portugalia critică aceste vize. Portugalia ne-a arătat că există o cale de aur, însă, pentru a fi mai realiști, accesul la bazele de date. Da, sunt de, sunt de acord cu colegul nostru de pre. Am spus deja ieri că bazele de date Europolului au 1700 de uh, lucrători străini. Peste 500 sunt uh, în Belgia, sunt persoane cunoscute. Se știe că s-au dus și au luptat pentru ISIS o anumită perioadă. Regatul Unit, uh, de asemenea 500 și Franța Așadar, haideți să primim, privim lucrurile în față. Ce am făcut uh, în ultimul an în legătură cu acești oameni? Putem să discutăm despre Schengen, putem să avem uh, controle la frontieră, dar atunci când nu uh, împărtășim informațiile, când nu ne transmitem aceste informații, când nu avem încredere unii în alții, nu putem să înaintăm. Ați dorit o discuție politică. Iată o de- declarație politică. Dacă vreți să existe o zonă Schengen anul viitor, voi spune același lucru și veți spune că am, aveam o, o bază de date cu 20.000 de nume, poate anul viitor. Este foarte bine că la granița între Franța și Luxemburg uh, ofițerii de poliție îți verifică actele, dar se uită pur și simplu și îți dau înapoi actele și te lasă să pleci mai departe. Este pur și simplu o mascaradă, un lucru care nu va schimba nimic. Un terorist, dacă este verificat în acest fel și nu se controlează dacă documentul este autentic, nu, un terorist va reuși să treacă. Pentru mine Schengen reprezintă libertatea de circulație și totul este important în acest sens. Eu vin din Republica Cehă și mi-aduc aminte de zilele când uh, mă uitam la gardurile care ne separau de Germania și Austria și conducătorii noștri comuniști ne spuneau că suntem în fața zidului, dar eram, eram în spatele zidului. Tocmai m-am întors din Cuba și v-aș recomanda tuturor să mergeți în Cuba să vedeți cum se trăiește acolo în spatele zidurilor. Criticăm Ungaria, întotdeauna găsim câte un țap ispășitor. Am fost la Calais pentru a vedea situația și aș putea să critic și situația de acolo. Aș putea să critic și zidurile de acolo, însă poate nu ar trebui să ne criticăm unii pe alții, ar trebui să ne susținem și ar trebui să arătăm care sunt exemplele de bune practici. Încă două lucruri, știu că ne grăbim. Vizele, vizele umanitare, sunt de acord cu ele 100%, 100%. Dar câte asemenea vize putem să acordăm? Câte vize de acest gen sunt dispuse guvernele să emită. Este o discuție care nu are loc. Deja discutăm de un an despre acest subiect și îmi amintesc unul dintre primele discursuri pe care le-am, amint- pe, pe care le-am auzit când ați făcut propunerea și nu s-a întâmplat nimic. haideți să acționăm în mod concret, pentru că altfel rămânem doar cu cuvinte goale. Și voi lăsa pe din afară ultima mea idee, pentru că mi-am depășit deja timpul de vorbire. Vă mulțumesc. Doamna Barbara Spineri, ultima vorbitoare. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. și pe mine mă îngrijorează această atitudine a închiderii a frontierelor. Sunt unii care suspendă zona Schengen amenințăm anumite state că vor fi eliminate din zona Schengen dacă centrele de criză nu sunt echipate cum trebuie. Și mă mai îngrijorează încă un lucru. Nu aș dori să vorbim doar despre închiderea sau deschiderea frontierei, frontierelor, ci și în legătură cu selecția pe care o fac anumite guverne ale Uniunii filtrarea în funcție de naționalitate care are loc și chiar și în funcție de religia refugiaților. Acest lucru mi se pare un element extrem de îngrijorător care are loc în uh, ruta care trece prin Balcanii Occidentali. Comisia este gardian al tratatului, tratatelor și are responsabilități foarte clare în acest sens. Un alt lucru pe care îl aș spune doamnei Corața Bild. Mulțumesc că m-ați corectat atunci când am vorbit despre Consiliul Constituțional din Suedia care ar fi protestat atunci când, de fapt, era vorba de un Consiliu Legislativ Independent al Guvernului. Am făcut această greșeală pentru că Consiliul respectiv controlează validitatea și calitatea legilor, misiune care o are Curtea Constituțională în multe alte state. Însă mulțumesc pentru că m-ați corectat. Vă mulțumesc, stimați colegi. În legătură cu această dezbatere, poate fără excepție, colegii se exprimă cu multă pasiune în legătură cu experiența din statele lor. Este o dezbatere excelentă. Și, din nou, apelăm la un șef de unitate ca și în dezbaterea anterioară, v-aș sugera ca și în dezbaterea anterioară să propun coordonatorilor o sesiune specială pe baza rapoartelor de evaluare. Trebuie să facem acest lucru nu doar datorită faptului că trebuie să o facem, ci și conform articolului 70. Deci, sugere, voi să face această sugestie coordonatorilor pentru anul viitor, la începutul anului, și, de asemenea, conform articolului 17, anumite evaluări trebuie să fie făcute publice. Așadar, înainte de a-i da cuvântul domnului Köster, v-aș sugera să avem și o uh, sesiune specială în legătură cu evaluarea. Domnule de Coister, dacă doriți să răspundeți sunt conștient de aspectele foarte politice de aici, pe care le-ați menționat și la începutul prezentării dumneavoastră, însă ă, situația evoluează și ă, vă rog să răspundeți pe cât mai bine puteți. Vă mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, mesajele politice au fost transmise comisiei, le voi transmite și ă, conducătorilor mei politici în ceea ce privește numeroasele probleme care au fost ridicate, voi încerca să grupez puțin comentariile mele în legătură cu noul mecanism de evaluare Schengen. Rapoartele vizitelor sunt într-adevăr transmise Parlamentului European. În practică sunt au caracter restrâns, sunt acord, transmise secretariatului Comisiei Libe și bineînțeles că putem să avem o reuniune dedicată acestor rapoarte pentru a discuta mai în detaliu conținutul rapoartelor. Deci suntem perfect dispuși să discutăm. În ceea ce privește granițele. Nimic din legislația comunitară nu împiedică un stat membru să ridice garduri sau ziduri pentru a-și proteja granițele. Alegerea acestor modalități de supraveghere ține în, stă în mâinile statului membru. Bineînțeles că Comisia nu susține acest lucru. Atunci când un stat membru ridică un zid la o graniță externă, bineînțeles că trebuie să uh, respecte principiul non-refoulement, deci dacă există un uh, gard, migranții trebuie să aibă dreptul să solicite, solicite azil la unul dintre punctele de intrare. Deci principiul non-refoulement se aplică, principiul nereturnării. Utilizarea gardurilor la granițele interne este o problemă mai delicată pentru că, conform prevederilor Schengen, frontierele interne trebuie să fie traversabile în orice loc. Deci, dacă se construiește o infrastructură fixă și se introduc controlele temporare, acest lucru poate să fie considerat ca neconform spiritului și literei acquis Schengen. Însă s-a vorbit și despre granița dintre Slovenia și Austria, că s-au ridicat garduri temporare, nu pentru a împiedica traversarea, ci pentru a canaliza fluxul de migranți, pentru a uh, trata aceste fluxuri în mod ordonat. În ceea ce privește comentariile făcute de o serie de membri, Comisia trebuie să acționeze ca gardian al tratatelor, să uh, demareze proceduri de încălcare a obligațiilor. Asta facem. Examinăm situația din Ungaria, ultimele măsuri legislative și decizii. Examinăm ceea ce face și ce nu face Grecia în achiul Schengen și pentru azil, deci urmăm această cale, însă trebuie să fiți conștient că procedurile de încălcare obligațiilor pot să dureze foarte mult timp. Dacă trebuie să ajungem în instanță, este un lucru care durează. Deci Comisia, în paralel, are și o abordare de a încerca să contribuie la implementarea corectă a achiului. De exemplu, la aceste centre de criză, Comisia a trimis echipe pentru a coordona cu autoritățile locale pentru a îmbunătăți lucrurile și acest lucru ar putea să contribuie la implementarea mai bună a achiului Schengen pentru azil. Deci nu este o alegere între aceste abordări, pot să aibă loc în paralel. Vizele umanitare. După cum știți, domnule președinte, nu este responsabilitatea mea, ci a colegilor care răspund de vize, dar să spuneți că Comisia nu face nimic nu este corect. Există și uh, relocarea, în ceea ce privește relocarea, Comisia a făcut propuneri, persoanele care beneficiază de relocare nu beneficiază de viză, dar uh, continuă prin uh, procedura de relocare. Așadar, se întâmplă anumite lucruri, poate nu suficiente, dar este o discuție politică. S-a vorbit despre durata reintroducerii temporare a verificărilor. Două luni, șase luni, limitele de timp care s-au aplicat uh, introducerii acestor verificări la, granit, la frontierele interne, atunci când uh, este nevoie de acțiuni imediate sau în caze, cazuri previzibile. Limita de 2 ani se aplică în într-un caz special când există o evaluare Schengen și un raport constată că există deficiențe grave în implementarea acquis pentru granițele externe și atunci când statul membru nu ia acțiuni pentru a remedia situația. În acest, în acest caz, Comisia poate să propună Consiliului să recomande statului membru să reintroducă verificări la granițele interne. Dacă acțiunile nu afectează grav funcționarea zonei Schengen. În ceea ce privește șase luni, durata perioadei totale poate să ajungă până la doi ani așadar. În ceea ce privește verificările polițienești la granițele interne, câteva state au utilizat clauza de salvgardare, reintroducerea controlelor la frontierele interne, alte state membre fac verificări polițienești care pot să aibă loc conform codului frontierelor, chiar și în zone apropiate de frontierele interne. Și asta este o dezbatere care are loc deseori. Când devin verificările polițienești, de fapt, verificări la frontieră. Asta, aceasta este o evaluare care trebuie să fie făcută de la caz la caz, bineînțeles. După aceea, în ceea ce privește lucrătorii, lucrătorii socialiști străini care au fost menționați, v ar sugera să purtăm această discuție în momentul în care va veni propunerea în legătură cu modificarea codului Schengen, dacă nu cumva va duce la limitarea liberei circulației a cetățenilor europeni. Când vom avea timp, vom trata toate aceste puncte în momentul discutării propunerii. S-au mai pus câteva întrebări în legătură cu Bulgaria și România. În legătură cu acest aspect, nu știu, nu cunosc evoluții recente, nu pot să vă dau informații interne. Nu știu dacă se discută măcar despre această problemă, pentru că în contextul actual nu se ia în considerare o extindere a zonei Schengen. Cred că în primul rând trebuie să fie rezolvate problemele pe care le-am discutat astăzi și după aceea să extindem eventual zona Schengen. În legătură cu ce fac statele membre Uh, Suedia care a reintrodus verificările la frontieră. V-aș trimite la scrisorile pe care le transmite Comisia către Parlamentul European de fiecare dată când un stat membru, membru notifică Comisia și acolo apar toate informațiile pe care le primește Comisia în legătură cu punctele vizate, tipul de uh, informații. Aceste informații sunt transmise sistematic Parlamentului și conțin toate elementele relevante. Iată, așadar, domnule președinte, am făcut trimitere la o serie de chestiuni, poate am trecut uh, cu vederea anumite puncte, dar și eu am nevoie de o vacanță. Da, sunteți și dumneavoastră om ca și noi toți. Cred că am spus la început că nu că problema Schengen este atât de enormă încât nu este suficient ca noi să punem întrebările și dumneavoastră să ne răspundeți și rezolvăm toate lucrurile. Conform articolului 17 avem și noi responsabilitățile noastre și există poziții foarte pasionate și multe noi responsabilități care vor veni în ianuarie. Așadar, avem o comisie specială bazată pe aceste evaluări și dacă coordonatorii consideră că este acceptabil, vom discuta acest lucru la prima reuniune a coordonatorilor din ianuarie. Mulțumesc colegilor pentru informațiile care au fost uh, exprimate în această dezbatere. Ultima zi de lucru înainte de Crăciun, uh, suntem o comisie foarte harnică, avem deja o reputație foarte bună. Și dumneavoastră meritați o uh, vacanță, însă nu scrieți nimic în legătură cu socialiștii de la granițele Schengen, pentru că vom monitoriza lucrurile. Dacă rămâne, stimați colegi, avem alte câteva puncte foarte importante care sper că nu ne vor reține prea mult timp. Câteva rapoarte. Punctul 9. Un nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și informației în Uniune. Avem uh, un raport din partea lui Ian Albrecht, care este raportor în legătură cu această, acest proiect de directivă este vorba de o propunere de directivă în legătură cu un nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și a informației în Uniune. Dialogul a avut loc, final a avut loc în 7 decembrie. Mulțumesc, mulțumesc tuturor celor care rezultatul final al negocierilor în legătură cu um, securitatea rețelelor și a informației în Uniune. Andreea Schwab este raportor pe fond la IMCO, eu sunt raportor pentru aviz pentru LIBE și raportor din umbră la IMCO și am urmărit lucrurile până la sfârșit. Este bine că am finalizat această directivă. A luat mult timp aș spune că nu din vina Parlamentului, ci în majoritate, în mare parte datorită statelor membre și lipseilor de disponibilitate în domeniul transmiterii de informații. Cred că avem aceeași problemă aici ca și în domeniul polițienesc, în legătură cu securitatea informațiilor. Nu există voința și nici încrederea în legătură cu transmiterea informațiilor către autoritățile relevante. Securitatea IT și infrastructura uh, vizată, însă aici este vorba de primul efort coordonat de a asigura securitatea informatică a rețelelor în Uniune. Lipsa de ambiție mi se pare că a avut rezultatul un rezultat care poate să fie fără îndoială îmbunătățit în viitor și va trebui să lucrăm mai mult în viitor, în special în domenii care nu sunt limitate la domeniul de aici, care ține de infrastructura critică și de tehnologiile relevante. Așadar, Va trebui să revenim în viitor, însă în acest moment cred că este bine că avem măcar o abordare coordonată pentru a crea un nivel minim de securitate a rețelelor și al infrastructurii. A fost un punct uh, foarte important în timpul negocierilor, protecția datelor. Am avut două, două desiderate care au fost respectate în timpul uh, negocierilor, mulțumită raportorului de la IMCO și datorită faptului că statele membre au acceptat ideile noastre. În primul rând, respectarea achiului în ceea ce privește protecția datelor, care este un punct de referință în cadrul acestei uh, directive, asigurarea protecției vieții private mai există și o notificare de încălcare de securitate. Dacă există o încălcare de securitate, trebuie să se emită o notificare. În cazul unei încălcări de securitate și, și în cazul în care au fost implicate date personale, este nevoie de o notificare de încălcare a protecției datelor, pentru ca autoritățile pentru protecția datelor să fie notificate de asemenea încălcări. Așadar, din punctul de vedere al comisiei noastre, am primit asigurări. În ultimul rând, comparativ cu punctul de la care am plecat, propunerea comisiei, Acum există și reguli și standarde pentru furnizorii de servicii digitale care au intrat în toate negocierile pe măsură ce toate părțile au devenit conștiente că trebuie să tratăm să fie tratate și infrastructurile critice. avem o armonizare minimă și în cazul serviciilor digitale există o armonizare maximă, ținând cont de faptul că nivelul de protecție în acest domeniu nu este foarte ridicat, cred că trebuie să ținem cont de acest aspect în viitor la evaluare pentru că furnizorii de servicii digitale devin din ce în ce mai importanți și în infrastructura digitală. După aceea, în ceea ce privește planificarea temporală, discuția la IMCO este mm, prevăzută în 14 ianuarie, după aceea adoptarea în plen ulterior. Prevederile vor intra în vigoare după publicarea în jurnalul oficial, la 27 de luni după publicarea în jurnalul oficial. Sper că este, probabil va fi nevoie de și de timp pentru versiunile lingvistice. Mulțumesc foarte mult, Ian. E o cooperare foarte importantă între noi și Comisia Info e un subiect extrem de important mai ales uh, în ce privește uh, protecția vieții private pe internet. Am avut o, o audiere recent. Știu că nu toată lumea a putut participa, dar în orice caz i-am mulțumesc foarte mult pentru tot ce ai făcut. Știu că domnul Vodi uh, a interacționat foarte bine cu Comisia IMCO, dar cred că este foarte important acest subiect pentru Comisia noastră. Sosește la timp și vă mulțumesc pentru tot ce ați făcut, pentru că e vorba de domenii extrem de importante pentru noi, dar și pentru colegii de la IMCO. Nu știu dacă dorește cineva să spună câte ceva despre acest subiect. Dacă nu, atunci mulțumesc foarte mult pentru acest raport privind rezultatul negocierilor din cadrul trialogului. Trecem la penultimul punct, raport al Comisiei de Evaluare a situației de nereciprocitate cu anumite țări terțe în domeniul politicii vizelor. Este vorba de mecanismul de uh, reciprocitate prin care încercăm să ne asigurăm că se aplică aceleași prevederi pentru toate statele uh, Uniunii Europene în ce privește obținerea de vize. Mecanismul uh, poate duce la o suspendare a programului de scutire de vize pentru țări din țările terțe pentru care nu se aplică încă reciprocitatea. Există două rapoarte anterioare ale Comisiei care vizează notificările de către statele membre cu Australia, Brunei, Canada, Japonia, SUA și un al treilea raport care uh, descrie măsurile concrete adoptate de către anumite state membre pentru a se asigura că niciuna din statele, niciunul din statele membre nu a primit uh, răspunsuri concrete din partea uh, Comisiei în ce privește scutirea de vize. Aș dori să vă spun că uh, după atentatele din 13 noiembrie, Congresul American a discutat programul de scutire de vize, mai ales pentru țări precum Siria și Irak. Deci e vorba de mm, prevederi, deci aceste țări uh, au nevoie, pentru persoanele din aceste țări au nevoie de vize pentru a se deplasa în Statele Unite. În acest context aș dori să dau cuvântul reprezentantului Comisiei, care ne va prezenta ultimile evoluții și după aceea vom avea o dezbatere. Belinda Pike, directoare de la DG Home are cuvântul din partea Comisiei. Așteptăm cu nerăbdare prezentarea dumneavoastră. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că particip la această dezbatere. Comisia dumneavoastră a solicitat Comisiei în luna septembrie să facă un raport cu privire la reciprocitate sau nereciprocitate. De atunci încoace am publicat al treilea uh, raport uh, și în urma evoluțiilor recente menționate din SUA. Aș dori să încep cu raportul, dar înainte să vă explic cum funcționează acest mecanism de reciprocitate, așa cum spuneați, la fiecare șase luni trebuie adoptate măsuri temporare, suspendarea programului de scutire de vize sau să raportăm în legătură cu această situație. În 5 noiembrie am publicat al treilea raport și măsurile necesare pentru, pentru eliberarea de vize. Deci, dacă în 12 aprilie 2016, la 2 ani după publicarea uh, uh, măsurii de uh, nereciprocitate primită din partea statelor membre respective, Comisia, prin acte delegate, trebuie să aplice măsuri provizorii de scutire de vize pentru cetățenii din statele membre respective. Deci, în câteva luni va trebui să luăm măsuri. Așa cum ați spus, Comisia a decis să uh, adopte trei uh, Uh, rapoarte uh, datorită um, uh, îngrijorărilor exprimate de către statele membre și pentru că niciun stat membru nu ne-a cerut să luăm măsuri temporare. Dar aș dori să vă prezint cum sau lucrurile pentru fiecare țară menționată. Australia a menționat, a suspendat măsurile pentru România și Croația în iunie 2015. Deci, în ceea ce privește Australia, considerăm că reciprocitatea Eh, mecanismului de scutire de viză este în vigoare. Deci situația cu Australia este clară. În ceea ce privește Bruneiul, eh, a, Bruneiul a ne-a eh, informat în legătură cu 26 iunie că va scuti de viză cetățenii din Croația. Am contactat autoritățile din Brunei și Serviciul de Acțiune Externă a contactat și uh, delegația din Brunei și a transmis același mesaj. Bruneiul a informat Comisia că programul de scutire de viză pentru Croația și uh, extinderea perioadei de la 40 la 90 de zile pentru Liechtenstein va intra în vigoare din 1 ianuarie 2016. Deci, acest acord de reciprocitate va fi în vigoare uh, din 1 ianuarie 2016 și în ce privește Bruneiul situația situației clare. În ce privește Canada, cetățenii din România și Bulgaria încă au nevoie de vize pentru a uh, se deplasa în Canada. Uh, măsurile uh, invocate o reprezintă uh, nerespectarea prevederilor. Uh, e vorba de un prag de 4% care, nu a fost, care a fost depășit în ultimii patru ani. 17% pentru Bulgaria, 16% pentru România, deci e rata de, uh, uh, de, de respingere de viză. După introducerea de către Canada a procedurii Electronic Travel uh, Authorization, deci este vorba de una procedură, o procedură asemănătoare cu ESTA, cu sistemul american, Canada a spus că cetățenii care vor călători în Canada cu viză, Uh, și care au uh, o viză americană pe 10 ani, aceste persoane vor fi scutite de viză. Deci salutăm progresul, dar obiectivul nostru, bineînțeles, este să obținem o scutire de viză necondiționată pentru toți cetățenii europeni, inclusiv pentru cetățenii din România și din Bulgaria. În ceea ce privește Bulgaria și România, e puțin probabil ca această cerință de viză să fie suspendată uh, înainte de aprilie 2016. În ce privește Japonia, au fost uh, înregistrate după, raport, după raportul din noiembrie progrese. Japonia a informat Comisia în legătură cu intenția sa de a extinde până în decembrie 2018 programul de scutire de viză pentru România și Bulgaria, care trebuia să expire. Uh, e vorba de cerințe precum uh, pașapoarte temporare biometrice, deci o cerință care a fost uh, notificată și de către România. Situația din SUA, după cum știți, cetățeni din cinci state membre au nevoie de viză pentru a se deplasa în Statele Unite. Bulgaria, Cipru, Croația, Polonia și România. Și această situație nu uh, se va schimba până în aprilie 2016, probabil. Problema o reprezintă rata de refuz a vizelor, care este uh, mai mare pentru aceste state membre cu 3, uh, decât 3% uh, e rata stipulată de legislația americană. În raport am indicat faptul că guvernul american studiază programul de scutire de vize Uh, și pentru alții cetățeni europeni și că au înregistrat, așa cum a spus și dumneavoastră, evoluții. Deja la sfârșitul lunii noiembrie, Casa Albă a anunțat o serie de schimbări legate de securitate la programul de scutire de viză. Iată care sunt cele mai importante. Uh, culegerea de informație pentru uh, călătorii uh, care sunt acoperiți de programul de scutire de vize pentru a combate acțiunile teroriste. E vorba mai ales de cetățeni din Siria și în Irak. Și e vorba și de aplicația ESTA. Uh, Uh, va fi lansat și un proiect pilot pentru a colecta uh, date biometrice, amprente și uh, fotografii ale călătorilor care sunt vizați de programul de scutire de vize și, de asemenea, să acorde asistență țărilor pentru a avea un schimb mai bun de informații pentru a contracara acțiunile teroriste și pentru a uh, proteja mai bine frontierele. Țările care fac obiectul programului de scutire de viză trebuie de asemenea să fie ajutate în programul de amprentare. În 8 noiembrie uh, a fost adoptată legea Miller în uh, Congresul American pentru a obliga toți, uh, deci, toți cetățenii să dețină pașapoarte biometrice sau uh, de a înlocui aceste, uh, cu pașapoarte biometrice, pașapoartele pierdute sau furate. Acest proiect de lege exclude uh, călătorii din programul de scutire care în ultimii 5 ani, 5 ani provin din Siria, Irak, Iran, Sudan, mai multe țări decât menționate anterior, sau altă țară care poate fi desemnată de către Ministerul de Justiție de exemplu, un uh, cetățean uh, francez uh, cu origine siriană. Senatul și Congresul au mai votat un proiect de lege care are aceeași formulare ca și legea Miller la care, Miller, la care m-am, m-am referit. Comisia și-a exprimat îngrijorarea față de guvernul american în legătură cu aceste prevederi, care vor avea un efect negativ asupra cetățenilor de bună credință, bună fides uh, travelers, care au motive întemeiate să uh, călătorească. Deși scutirile de la uh, cerința de vize din partea deci pentru personalul militar care uh, provin din a, provine din aceste țări au fost uh, oferite, totuși e foarte greu de anticipat cum acest program va funcționa în mod concret. Am încercat să explicăm partenerilor din SUA uh, ce s-a făcut în Europeană pentru a spori securitatea în anumite domenii, de exemplu uh, programul PNR-EUR, directiva privind terorismul, uh, directiva privind armele de foc, directiva privind combaterea radicalizării. În ceea ce privește cetățenii bona fides, uh, sigur că vom încerca să schimbăm uh, informații cu privire la uh, cetățeni, de exemplu teroriști, în mod și mai eficient. Și în acest sens evidențiem importanța adoptării actului Redress Act de către Congresul American, care ne ca, va permite uh, o mai bună cooperare în ceea ce privește uh, aplicarea legii. În ciuda cooperării cu omologii din Washington, și în ciuna uh, eforturilor depuse de către comisarul Avramopoulos în urma întâlnirii din 10 decembrie, această, acest proiect de lege a fost adoptat. Sperăm că nu se vor mai adopta în mod uh, unilateral măsuri de către statele membre, uh, de către Statele Unite, înainte de a se consulta cu Comisia și cu statele membre și Comisia împreună cu Serviciul de Acțiune Externă încearcă să întărească contactele cu uh, uh, Ministerul de Interne din SUA pentru a uh, discuta eventuale pre prevederi legislative. Deci cred că trebuie să recunoaștem că e puțin probabil ca acest program de scutire de viză să fie adoptat în 12 aprilie 2016. Așa cum am spus, situația din Statele Unite um, a devenit mai complexă și nu s-a simplificat. După cum știți, mecanismul de reciprocitate ne ceră să um, adoptăm acte delegate dacă mm, până în 12 aprilie 2016 Statele Unite nu vor fi aplicat programul de scutire totală de viză. Știu că aveți și un raport din partea serviciului, de, uh, serviciului uh, juridic. Vedem dacă nu putem să optăm pentru altă măsură decât actele delegate, dar deocamdată suntem obligați să aplicăm actele delegate. Dacă se adoptă actele delegate, Uh, și dacă nu se exprimă obiecții din partea Parlamentului European sau a Consiliului în, part, în patru luni de la notificare, atunci ele vor intra în vigoare. Nu o să fac speculații în ce privește calendarul actelor delegate. Trebuie să vedem uh, cum stă din punct de vedere juridic situația în 12 aprilie 2016, dar în orice caz trebuie să respectăm, uh, deci ne bazăm pe înțelegerea acordul Uh, înțelegerea dintre Parlament, Consiliu și Comisie cu privire la actele delegate. Mulțumesc. Mulțumesc, Belinda. Doar un coleg s-a înscris la cuvânt. Domnul Hală Ahu. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru prezentare. Spuneați că SUA intenționează să excludă de la acest program de scutire cetățenii europeni. E vorba doar de persoane care au cetățenie unor țări cu probleme, Siria, Iran, Irak și nu cetățeni europeni în general. Da, într-adevăr, e vorba de cetățeni care au cetățenia euro, o cetățenie europeană, dar au și cetățenia Siriei, Iranului, Irakului sau Sudanului, deși proiectul de lege, așa cum am spus, permite Uh, Ministerului de Interne să facă o cerere și pentru alte țări, dar deocamdată nu e vorba decât de aceste patru țări. Mulțumesc foarte mult. Dacă nu mai sunt și alte întrebări sau comentarii, uh, voi uh, am discutat, deci vom discuta cu coordonatorii această, această problemă legată de scutire de vize la ședința din ianuarie. Mulțumesc, Belinda, mulțumesc din partea Comisiei pentru prezentare. Și trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi. Mm, am fost întrebată prin, la ce punct de pe ordinea de zi suntem. Suntem la punctul 11. E vorba de hotărârea curții din 16 iulie 2015. O acțiune în anulare împotriva mecanismului de reciprocitate revizuită, așa cum spunea Belinda. Comisia a trimis, deci a deferit curții de justiție această cauză în ceea ce privește mecanismul de reciprocitate revizuit. Comisia a folosit cele delegate pentru a suspenda programul de scutire de vize pentru țările din țări terțe. Curtea a spus că, într-adevăr, Parlamentul a făcut pe drept cuvânt recurs la actele delegate Aș dori să dau cuvântul reprezentantului uh, Comisiei Europene pentru a ne prezenta situația mai detaliată. Exact. Mulțumesc și mulțumesc pentru această invitație de a prezenta acest caz. Uh, îmi dau seama că am privilegiul să intervin la finalul uh, ultimei reuniuni pe care o aveți în acest an. Președintele spune, îmi pare rău, n-a fost intenționat. Am să vă prezint situația. În urmă cu doi ani, s-a adoptat, uh, adoptarea textului a fost uh, contestată, colegii de la Digi Home au prezentat uh, procedura pe trei etape. Dacă una dintre țară, țările care beneficia de un sistem fără vize reintroducea vizele, se prevedea o măsură temporară pentru anumite categorii de populație și apoi, dacă, mențion, dacă mențineau acest statut, suspendarea uh, se menținea printr-o modificare a anexei care prevede că toți cetățenii acestei țări nu mai sunt scutiți de viză. Și când acest uh, lucru se întâmplă, Comisia poate propune un act legislativ prin care o țară să fie schimbată dintr-o anexă într-alta, din cea cu cele care sunt scutite de vize uh, către anexa cu țările care nu sunt scutite de vize. Care a fost uh, problema? Problema pe care ați menționat-o a fost acest etapă intermediară a suspendării. Comisia a considerat că este de natura unui act de implementare și că acest lucru nu trebuie să se facă prin act uh, delegat. Au considerat că te această tehnică pentru a modifica anexa este uh, practic un, uh, un pretext pentru a obține um, acte delegate. Instanța a respins această plângere și am uh, aflat mai multe despre această delimitare între acte de implementare și acte delegate. Știm că acest subiect crucial, din păcate, a amânat foarte multe negocieri um, și le-a tergiversat. Este ceva cu care ne confruntăm în fața oricăre, oricăror negocieri. Deci cu cât uh, um, decizia instanței este mai clară, cu atât mai mult ne putem concentra asupra prevederilor uh, în loc să ne petrecem uh, timpul în trialoguri pentru a um, dezbate ce fel de act vrem. Ideea era această abordare um, pe etape. Întâi o suspendare suspendare și apoi o modificare legislativă. Ce știm astăzi mai mult decât în trecut? Comisia a spus că fiind ad- obligați să adopte acest act delegat, nu aveau nicio marjă de uh, manevră. Marjă de manevră însemnând act de uh, implementare. Instanța a respins acest argument într-un uh, mod surprinzător, dar clar. Au folosit uh, o propoziție la care nu ne așteptat. Spuneau, nici uh, nivelul, nici existența unei marge de manevră nu este relevantă pentru comisie pentru a vedea dacă avem de a face cu un act de delegat, cu un act delegat uh, sau de implementare considerăm în continuare că această frază e, merge prea departe, pentru că știm cu toții că dacă uh, un uh, act normativ nu este finalizat, se poate face apel la delegare. Deci între un a, act normativ nefinalizat și o discreție există o diferență, dar putem înțelege că dacă un act normativ nu este finalizat, este importantă această uh, marjă. Am avut oportunitatea și să primim o clarificare asupra caracterului uh, temporar. Curtea spune că, temporar sau nu, natura este aceeași. Pentru to- toți acei uh, milioane de oameni din statul tert care vor avea o situație juridică schimbată, această schimbare este aceeași uh, cu o schimbare din anexa bună în anexa rea, mm, chiar dacă este ceva temporar. Uh, asta ține de legiuitor să facă asta, iar cei care acționează, acționează în numele legiuitorului. Pe de altă parte, avem și uh, posibilitatea de a vedea că ei consideră consecințele acestei suspendări ca fiind identice din toate punctele de vedere cu uh, lipsa uh, scutirii de viză. Modificarea unui act de bază. Despre asta era vorba, de fapt. Și până la urmă Asta era întrebarea noastră de la bun început, iar instanța o spune din nou, de la, după cazul EURES, că nimeni nu poate uh, atinge sau modifica un act normativ prin act de implementare. Dacă se modifică actul normativ, este un act de, delegat. Comisia a spus, da, am influențat actul normativ, dar am schimbat într-adevăr conținutul. Ce ne cereți este practic să uh, punem o notă de subsol. Și instanța a spus că notă de subsol sau nu, faptul că statutul juridic se schimbă este o, schimb, o schimbare a actului normativ și această schimbare trebuie să fie prevăzută în anexă. Multe dintre aceste lucruri uh, par uh, evidente, dar deci de ce este important să spunem din nou că nimeni nu poate uh, schimba un act uh, fundamental decât prin delegare? Este important pentru că de multe ori în timpul negocierilor vedem aduse argumente, cum ar fi următoarele. Dacă modificarea este mică, putem face, o putem face printr-un act de implementare. Și, în mod clar, nu este cazul. Este de asemenea interesant, important pentru că uh, se pune capăt legendei că alegerea ar fi una liberă între act delegat sau de implementare. Instanța spune clar că alegerea nu este una liberă, că legiuitorul are o marjă uh, de uh, discreție, dar asta în conformitate întotdeauna cu um, articolele 290 și 291. Deci când în trialog, vedeți uh, unii dintre omologii dumneavoastră care spun oricum alegerea este liberă, de aceea mm, alege, cerem acte de implementare, acum știm foarte clar că nu este cazul. Nu poate fi, nu a fost niciodată și acum știm că și instanța a spus că nu este cazul. Marja de discreție, după cum spuneam, nu este elementul relevant pentru a vedea dacă avem de-a face cu o delegare sau nu. Caracterul temporar nu schimbă natura măsurii și apoi uh, legiuitorul este cel care trebuie să stabilească forma unui act. bun, putem spune comisiei, comisia poate să spună, bun, este o modificare, ne-ați, ceri, ne cerut să schimbăm o anexă, dar acest lucru uh, merita să fie într-o anexă? Se necesita o modificare a anexei? Și dacă ar fi fost, dacă li s-ar fi dat dreptate în această linie de argumentare, uh, rezultatul ar fi fost foarte nesatisfăcător, foarte nefericit. Autoritatea legislativă nu ar mai avea dreptul nici măcar să decidă dacă ceva merită să fie într-o anexă sau nu. Acest drept însă a fost menținut. Autoritatea legislativă este cea care stabilește conținutul uh, unei legi și momentul în care se aduce atingerea acestui fapt, se poate face acest lucru numai prin acte delegate. Mulțumesc. Mulțumesc, spune domnul Moraes. Nu știu dacă mai dorește cineva să intervină. Comisia dorește să intervină? Dacă nu, nu pot decât să uh, mulțumesc serviciului juridic pentru prezentarea uh, acestui subiect. Înainte să trecem la chestiuni diverse, dragi colegi, aș dori... Bun, v-am murat deja, cred că de trei ori uh, Crăciun fericit de la Strasburg, însă aș dori să o fac încă o dată. Mulțumesc și uh, personalului nostru, ușierilor și colegilor care ne ajută atât de mult. Președintele mulțumește cu amabilitate și interpreților. și nu pot decât să vă urez Crăciun fericit um, tuturor celor din această comisie care lucrează cel mai mult din punct de vedere al statisticilor, am auzit. Bun, chestiuni diverse, următo- nimic, următoarea reuniune pe 11 ianuarie la ora 15. Mulțumesc tuturor!